Meine Damen und Herren, ich darf die Sitzung. Doamnelor și domnilor, declar deschis această reuniune. Vreau să știu dacă sunt observații, obiecții cu privire la ordinea de zi. Nu e cazul. Nu. Se consideră adoptată. Voiam să fac mâine această observație, dar aș putea să mă refer acum la acest subiect. Discutăm despre vizibilitatea raportorilor pe raporturile de progres în ceea ce privește statele candidat. s-a găsit o soluție. Pe ordinea de zi a unei plenare va apărea numele raportorilor și Rapoartele vor, fi, uh, vor putea fi regăsite pe pagina de internet cu numele raportorului, în așa fel încât să existe o legătură clară între raport și raportor. Detaliile vi le pot da mâine. Nu știu uh, dacă e o măsură satisfăcătoare, dar cel puțin e un pas în direcția cea bună. Trecem mai departe avem uh, provocările de securitate din regiunea MENA și mi se pare că domnul Beion are o soluție. Așa că îl rog să ne prezinte raportul. Mulțumesc, domnule președinte. Bine, soluția cu siguranță o veți găsi dumneavoastră mai degrabă decât eu. Dar mă rog, domnule președinte, într-adevăr, acest raport este unul pe o temă foarte vasă, vastă. Provocările în această zonă sunt uh, deosebit de mari. Știm prea bine că în această regiune stabilitatea politică și securitatea nu sunt uh, neapărat, nu ating neapărat cotele pe care ni le-am dori. Uh, limitele de spațiu au fost mari și tocmai de aceea am fost uh, obligat să mă restrâng în analiza mea. Bine, n-ar fi avut niciun sens să ne disparăm eforturile și să analizăm fiecare stat în parte, ci uh, important era să urmăm uh, direcția stabilită de înaltul uh, reprezentant, o direcție clară pentru toată regiunea. Acum, uh, domnule președinte, dați-mi voie să vă spun că îmi doresc ca colegii mei să se implice foarte mult în uh, elaborarea acestui raport. Îmi doresc ca numărul de amendamente depuse să fie mare și vom încerca, bineînțeles, să găsim un consens foarte larg pornind de la aceste amendamente. Credibilitatea este esențială în contextul acesta. Credibilitatea Europei în acest domeniu se bazează, bineînțeles, pe capacitatea noastră de a vorbi cu o singură voce. Era imposibil să analizăm fie criză, fiecare criză în parte, în plus evoluțiile în regiune sunt uh, uh, foarte mari, știți prea bine inițiativele ligii arabe care au fost publicate, au în timpul weekendului. Știm prea bine că negocierile privind uh, privind energia nucleară a Iranului sunt în curs, mai avem și noile declarații ale lui Benjamin Netanyahu după rezultatele alegerilor din uh, Israel. Deci, iată, în fiecare săptămână evoluțiile apar și toate acestea modifică, bineînțeles, uh, și pot și trebuie să modifice punctele noastre de vedere. Mai vedem ce se întâmplă și în Yemen, de asemenea. Deci, trebuie să fim foarte flexibili. Dați-mi voie să menționez câteva aspecte care sunt, din punctul meu de vedere, importante și pe care nu le-am uitat în uh, elaborarea acestui raport. În primul și în primul rând, uh, raport, uh, problema securității în zonă este o, o mare provocare pentru Uniunea Europeană. Trebuie să ne înțelegem că, dincolo de Mediterana, iată, într-o zonă atât de aproape de noi, avem state care se confruntă cu o situație securitară dificilă. Să nu uităm, că această provocare din uh, zona MENA este o provocare cu care se confruntă și Uniunea Europeană, pentru că uh, Uniunea Europeană are nevoie de stabilitate în această zonă și tocmai de aceea se implică în discuții. De asemenea, putem să spunem cât se poate de clar că ne dorim o prezență mai puternică a Uniunii Europene în zonă, o prezență politică mai solidă. Am spus asta și la Strasburg, uh, la discuția noastră cu doamna Mogherini. Am avut uh, senzația că tot Parlamentul European își dorește ca Uniunea Europeană să uh, se implice într-o politică comună vis-a-vis -vis de zona MENA. Din păcate, în momentul de față există mari diferențe între atitudinile statelor uh, membre vis-a-vis -vis de această zonă. Avem nevoie de o poziție comună, de un glas comun și uh, asta subliniem noi în textul nostru. În același timp, ne dorim uh, o re evaluarea politicii noastre de, de vecinătate și, de asemenea, o uh, Uh, sporirea capacității de a interveni financiar în zonă. Însă, uh, intervenția noastră nu trebuie să se limiteze la uh, protejarea drepturilor omului, ci avem nevoie și de o Europa capabilă să ducă la sfârșit o politică de securitate care implică și o dimensiune militară. În al doilea rând, această politică mai reactivă a Uniunii Europene, mai strategică, de asemenea, ar trebui să fie mai autonomă în același timp. Avem, într-adevăr, aliați. Vedem că ONU, Statele Unite ale Americii, de asemenea, aliații noștri, partenerii noștri acționează în uh, zonă, au propriile cadre de acțiune și propriile obiective și tocmai de aceea avem nevoie și noi la rândul nostru de exact aceleași uh, elemente. Nu putem uh, să fim mulțumiți de uh, atitudinea unor state membre care pur și simplu întorc spatele problemelor care, se, care apar în zonă. În același timp, subliniem nevoia de a avea interlocutori subliniem uh, nevoia de a avea soluții pe termen mediu și lung și subliniem uh, importanța prezenței sporite a partenerilor noștri arabi în discuțiile purtate. E important ca acest, uh, acești parteneri să fie implicați în discuțiile financiare, discuțiile economice. Bineînțeles, în acest context ținem cont de problemele de genul acesta cu care se confruntă partenerii noștri, dar în același timp avem nevoie totuși de sprijin politic din partea statelor din zonă, respectiv din partea Ligii Arabe. abordarea securitară nu trebuie să fie subestimată și în acest context mă refer la uh, Uh, costurile politicii de apărare. Avem o serie de elemente menționate în contextul uh, politicii uh, strategice vizând domeniul apărării, iar aceste elemente trebuie să se aplice și în acest context. Deci partea militară este importantă, dar în același timp avem nevoie de intervenții pe plan economic, financiar și cultural. Deci nu doar armele de uh, foc sunt uh, importante, ci trebuie să folosim toate domeniile care ne stau la dispoziție pentru a ne consolida poziția în zonă. Mâine dimineață vom avea un seminar, să nu uităm, cu privire la noua politică europeană de vecinătate și uh, toate informațiile obținute în cadrul acestui seminar ar putea să stea la baza acțiunilor noastre vis-a-vis -vis de MENA pe viitor. Acestea ar fi marile axe ale raportului meu. Dar încă o dată, sunt de părere că credibilitatea care ar putea reveni Uniunii Europene ar uh, presupune ar presupune așadar uh, căutarea de soluții comune. Nu avem nevoie de uh, Uh, soluții individuale pentru fiecare stat în parte. Avem nevoie de o politică comună, o politică generală care să fie într-adevăr pusă în aplicare. Nu avem neapărat uh, în contextul acesta nevoie de politici uh, individuale, o politică pentru Irak, Siria, etc. Avem nevoie de accente. Există într-adevăr o serie de axe care trebuie să fie subliniate. Avem o doctrină a Parlamentului European în acest domeniu. Un lucru pe care nu trebuie să-l uităm, există o doctrină clară cu privire la includerea în, sau implicarea în dialog în uh, Siria, în Libia, în Irak, a unui număr mare de, de parteneri posibili uh, și uh, mai uh, există și axa discuțiilor pe teme nucleare care se poartă cu Iranul. Și aici, într-adevăr, se pot pune mai multe nuanțe, dar nu trebuie să uităm axele generale. Ei bine, cam aici uh, se încheie prezentarea mea. Aștept uh, cu nerăbdare comentariile dumneavoastră ale raportorilor din umbră, dar și ale colegilor membri ai comisiei. Mulțumesc! Intervenție fără microfon din partea președintelui. Merci, Président. Euh, le projet de rapport. Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul de raport <clears throat> redactat de domnul Peion e o sursă de idei la care să reflectăm pentru cei care în viața de zi cu zi se ocupă de aceste probleme sau încearcă să o facă și sunt convins că din momentul în care va fi publicat va face obiectul din partea responsabilor politici, dar și din partea funcționarilor din instituțiile europene a unor dezbateri și va fi o sursă de inspirație, cu siguranță. În această etapă aș vrea să fac patru observații, fără a intra în amănunte în ce privește conflictele despre care vorbim. Domnul Traian spune că peisajul evoluează, da, și va evolua ani de zile, dacă nu chiar decenii de acum încolo. Majoritatea sirilor din această regiune din Africa de Nord și Orientul Mijlociu au declanșat acum nu mai mult de patru ani o tranziție și experiența istorică ne arată că trecerea de la un regim autocrat la ceva care seamănă mai mult sau mai puțin cu o democrație nu se poate face în câteva luni, nici în câțiva ani, ci în decenii și secole. Și am putea considera așadar că va exista un peisaj relativ instabil care va evolua mult timp de acum încolo și va trebui să se integreze acest lucru în modul în care noi concepem regiunea și <clears throat> ce răspunsuri europene dăm evoluțiilor din țările din această regiune. O a doua observație. Provocările de securitate nu se pot rezolva doar prin acțiuni cu forțe de ordine și antiteroriste. Domnul Peiu menționează și acest lucru, dar cred că e important să subliniem întrucât e ceva ce uneori se cam uită. Aceasta e tenința, nu? aia. Sau în <clears throat> mijlocul acțiunii ne concentrăm pe simptome, pe manifestările crizei, mai puțin uh, pe cauzele ei. Și cred că în tentativa noastră de a elabora un răspuns la situația din această regiune, trebuie să ne concentrăm pe rădăcinile dificultăților din aceste țări. Aceste rădăcini sunt situația socioeconomică a populației, lipsa sau prezența insuficientă de libertăți civile și modul în care guvernele au avut tendința să guverneze aceste țări, ignorând revendicarea la mai multă demnitate din partea populației. Cred că în fiecare moment trebuie să ne aducem aminte care sunt motivele care au învins uh, populația din țările arabe cu patru ani în urmă să declanșeze ceea ce în prezent e un cataclism. A treia observație. Uniunea Europeană ar putea să fie mai prezentă în regiune. Există motive istorice, culturale, politice, geografice pentru a juca un rol mai puternic decât până în prezent voința exprimată de cinci luni de doamna înalt reprezentant și există motive întemeiate să credem că e drumul pe care se merge. Cred că în câteva săptămâni o să apară propuneri în acest uh, sens cu privire la Libia, care o să demonstreze că doamna înalt reprezentant va transpune în fapte voința exprimată acum câteva luni de a vedea un Europeană că joacă un rol mai important în crizele care afectează regiunea. Și ultima observație, deci aici domnul Peion și la el s-a referit, e nevoie atunci când suntem hotărâți să înfruntăm una dintre crizele pe care traversează regiunea, să există o abordare inclusivă, să facem apel la toți cei care, într-un mod sau altul, au ceva de spus. Știu că până în prezent nu s-a întâmplat așa. În majoritatea forumurilor constituite pentru a înfrunta aceste crize, cea din Siria, din Yemen, până acum câteva zile, în Libia, a existat tendința de a restrânge numărul celor care vor să elaboreze soluția la o singură parte a actorilor și jucătorilor. E o eroare. Dacă vrem să dăm toate șansele negocierii politice, trebuie cu adevărat să nu impunem condiții prealabile în ce privește participarea tuturor actorilor la negocierile politice. Iată, în câteva cuvinte, cum putem reacționa foarte pe scurt în această etapă. Mulțumesc. Intervenție fără microfon. Thank you, Mr. Chair. Um, I would like to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi mulțumesc domnului raportor pentru acest uh, proiect. Desigur, e un subiect complex și e complexă nu putem rezolva toate problemele prin acest raport, dar măcar putem acoperi cât mai mult cu putință și putem da un mesaj clar în legătură cu modul în care dorim să abordăm și cum vrem să ne ocupăm de chestiuni importante legate de conflictele din regiunea MENA. Ați spus că trebuie să ne ocupăm de eforturile legate de securitate din regiune și cred că aveți dreptate. Trebuie să subliniem faptul că noi a trebuit să jucăm un rol mai puternic, mai important pe plan politic în regiune și în același timp cred că trebuie să subliniem faptul că Uniunea Europeană a întreprins deja unele măsuri în regiune. Mă refer la eforturile întreprinse deja de Serviciul European de Acțiune Externă, de misiunea lui de acolo, coordonatorul uh, european împotriva terorismului, declarațiile făcute de vicepreședinta Comisiei, doamna Mogherini, rezoluția adoptată de Parlament. Deci deja am întreprins unii pași și cred că pentru a fi mai prezenți și arată mai clar că suntem acolo și angajați, ar trebui să subliniem faptul că Uniunea Europeană este angajată și a făcut deja ceva, desigur nu suficient, dar oricum suntem pe acest drum, suntem uh, pe calea cea bună ca abordare. Ați vorbit despre nevoia de revizuire a politicii de vecinătate, un alt lucru corect și cred că acea revizuire va aduce elemente suplimentare care să poată să ajute regiunea să rezolve unele probleme legate și de probleme economice și sociale cu care se confruntă în acest moment. Din păcate, după cum ați spus, suntem într-o poziție în care nu ne putem ocupa doar de efectele <clears throat> conflictului, trebuie să ne ocupăm și de cauzele, de sursele acestui conflict. Trebuie să ne ocupăm și de aspectele militare și politice și socioeconomice ale acestui conflict. Și trebuie să nu scăpăm din vedere că, desigur, există probleme sociale și economice, dar vorbim despre grupuri teroriste nu vorbim doar despre o rebeliune de oameni sau de civili care sunt nemulțumiți de viața lor socială și economică. Vorbim despre grupuri teroriste, nu doar Daesh, ci și frontul al nostru și trebuie să subliniem și acest aspect. Iată de ce e nevoie de o abordare complementară. Ați menționat în alinatul 1 faptul că e important există această coaliție antiteroristă în Irak, dar aș spune că și în Siria, pentru că trebuie să menționăm și Siria. E un aspect pe care o să-l adaug eu. Și aș dori de asemenea să fim precauți atunci când afirmăm că atragem atenția că lumea arabă finanțează ISIS. Ar fi cam periculos să spunem că lumea arabă finanțează ISIS, pentru că nu e întreaga lume arabă. Trebuie să reformulăm probabil aici. În general, doream doar să vă felicit. everyone so that we can... Mulțumim foarte mult, dragi colegi. E foarte important să încheiem această dezbatere înainte de sosirea domnului secretar general, doamna Fautman. Mulțumesc, domnule președinte, stimate eurodeputați. Vreau să mulțumesc, domnule raportor, pentru acest uh, text aproape complet în ceea ce privește uh, provocările din regiunea MENA. Ne uităm la ce s-a întâmplat în ultima vreme acolo și, într-adevăr, acest uh, raport vine pe un subiect pe care trebuie să purtăm o dezbatere. Sunt raportor din umbră de la grupul ALDE și am de făcut câteva observații cu privire la ce ar mai trebui să fie în acest raport. Eu cred că în întreaga regiune e nevoie de o uh, e nevoie de atenție mai mare pentru întreaga regiune. În al doilea rând, Tunisia e o țară foarte importantă care a avut succes cu primăvara arabă, dar atentatul de săptămânile trecute ar putea să uh, o pună în pericol acum, pentru că, iată, ISIS uh, a revendicat acel uh, atentat. Au murit foarte mulți oameni, inclusiv europeni. E important ca Uniunea Europeană să se aplece asupra acestui subiect. E nevoie de stabilitate în regiune. Și iată că acum putem să salvăm imaginea acestei țări. Apoi am putea să propunem Comisiei Europene să organizeze un uh, summit uh, EU-Tunisia după ce, în lumina acestor evenimente și să ofere ajutor financiar. Putem să încurajăm Comisia să intensifice cooperarea cu această țară pe subiecte de contraterorism, în așa fel încât democrația Tunisiei să fie consolidată și să existe o dezvoltare a sectorului social. E nevoie de sprijin economic în așa fel încât impactul negativ asupra turismului și asupra PIB-ului să fie contracarat. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru atenție. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Peion, am urmărit și am citit cu mare interes raportul dumneavoastră. Ați menționat un dialog inclusiv, dar pe lângă acesta e nevoie de un cadru pentru a înțelege corect ce se întâmplă în această regiune. E foarte important factorul religios, că ne convine asta sau nu. Și indiferent uh, cât subliniem acest subiect, nu e de ajuns pentru că de acolo vine lipsa stabilității în regiune. În Occident există tendința de a privi ceea ce se întâmplă în alte zone ale lumii printr-un filtru propriu, dar asta nu e suficient, nu ajunge pentru a înțelege această regiune. Poate că în sensul acesta o să depun un amendament. Situația este cât se poate de gravă, lucrurile au luat o turnură dramatică. Conflictul în Iran are un efect devastator și asupra altor state. Eu consider că nu ar trebui să uh, ne prefacem și ar trebui să privim adevărul în ochi. Aici e vorba de stabilitate. Și pe bună dreptate ați menționat uh, Iordanul, pentru că poate că în acea zonă nu există o amenințare atât de mare la ora actuală, dar uh, pe viitor lucrurile ar putea sta cu totul altfel. Deocamdată ne concentrăm, de exemplu, pe Liban. Israelul e poate singura țară stabilă din regiune oricum a interpreta lucrurile. Sigur că există critici și față de Israel. După, iată că după alegeri se discută din nou de soluția cu două state. Dar nu putem să excludem niciun conflict militar. Așa că trebuie să fim foarte prudenți, trebuie să ne menținem atitudinea critică, indiferent uh, de care e situația, să vedem care este riscul, care sunt pericolele, ce se întâmplă cu factorul religios. Religia este un element cât se poate de important în regiune și din punct de vedere social. Așa că n-ar trebui să ne impunem mentalitatea, n-ar trebui să privim totul din perspectiva noastră doar. Mulțumesc pentru atenție! intervenție fără microfon din partea președintelui. Următorul vorbitor. Mulțumesc, spune domnul Can. E clar că trebuie să ne aplecăm asupra acestui subiect. Vreau să ilustrez trei elemente. În primul rând, la punctul 5 din raport, e vorba despre consolidarea Uh, efortului nostru financiar cu, pentru măsurile de contraterorism. Da, sunt de acord că e nevoie de uh, ajutor financiar, dar să fim uh, prudenți cu limbajul folosit. s-ar putea ca limbajul pentru care am optat noi aici să nu fie unul care să fie apreciat de omologii noștri din regiune. Palestina și Israel. După alegeri, trebuie să tragem linie și trebuie să vedem cum anume pot fi reluate discuțiile pașnice. Și, în ultimul rând, mă interesează ce se stipulează la punctul 13. Recent m-am deplasat în Irak și am discutat cu diferite grupuri de oameni. Situația este cât se poate de critică și uh, n-am vrea ca situația, că n-am vrea ca zona aceea să fie și mai instabilă. Poporul irachian nu e deloc mulțumit de cum a fost tratat Foarte multă lume e nemulțumită de guvernul irachian, așa că e nevoie să ne implicăm și acolo pentru ca guvernul să intre în dialog cu diferitele, uh, diferitele grupări reprezentate, în așa fel încât uh, să nu escaladeze un potențial conflict. Domnul Tanak, mulțumesc. Domnule Peion, vă felicit. Ați prezentat foarte bine principalele provocări dar putem oare să fim siguri de ceea ce se stipulează la alineatul 10? Avem state precum Qatar sau Turcia. Au acestea un angajament uh, sincer față de combaterea ISIS? Pentru că avem uh, noțiunea aceea de frenemy, prieten dușman. Și vedem cum uh, Acum, uh, state care în trecut au susținut, uh, i-au susținut pe teroriști, acum se declară împotriva ISIS. Ce putem să înțelegem uh, din asta? N-ați menționat nici conflictul din Yemen între suniți și șiiți, unde situația este foarte, foarte problematică și nu e foarte clar care sunt interesele Uniunii Europene, de partea cui să ne poziționăm. saudiții sunt sprijiniți de americani, Ehm, cealaltă grupare e sprijinită de Iran, deci nu știu exact cum vor evolua lucrurile. E vorba de gruparea Houthi. Și da, e ehm, important ehm, ce se stipulează și la punctul 14, pentru că și Libia riscă să devină un stat eșuat ce se întâmplă cu operațiunea PESC-PESA și cum vor evolua lucrurile, deoarece Libia este foarte aproape de Mediterana de Sud, de frontiera noastră. La 24 e o idee grozavă de a facilita uh, un acord uh, cu Uniunea Europeană, dar aceste discuții uh, sunt de vreo 20 de ani încoace și nu știu exact cum anume uh, se poate avea în vedere, de exemplu, acum un acord de liber schimb. N-ați menționat nici uh, rolul jucat de guvernul regional kurd din Irakul de Nord ca un modern, secular, de stabilitate, cu combaterea terorismului. Haideți să ne axăm puțin pe ce fac aliații noștri în regiune, adică acești curzi. Thank you, Chair. Următorul vorbitor. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, spune doamna Șacă, raportorului care a ilustrat foarte bine provocările enorme care ne stau înainte. N-a fost foarte specific în exprimările sale, dar mesajul pe care îl transmitem trebuie să fie foarte clar și sunt de acord cu Bas Belder că e important să ne exprimăm cât se poate de clar, fără echivoc. Parlamentul European a dat mai multe rezoluții Uh, pe aceste subiecte. Vrem să fim în continuare credibili, așa că haideți să găsim soluțiile optime pentru asta. Eu cred că am avut uh, o viziune fragmentată și pe termen scurt. Acest lucru dăunează Uniunii Europene. Și am văzut uh, că au, au fost reacții diferite la atacul saudit din Yemen. Pe viitor trebuie să corectăm asta. Trebuie să investim mai mult în politica comună de securitate, în așa fel încât să investim capital politic în acest domeniu, să facem ca cuvintele noastre să capete un sens. Și e o mare problemă în momentul în care ne transmitem anumite mesaje, dar acestea nu sunt mai apoi urmate de fapte. Avem o criză a drepturilor o criză umanitară, se corectează vorbitoarea, fără precedent. Pentru asta e nevoie de investiții enorme în, uh, pentru a-i adăposti pe oameni în regiune, dar și în Europa. Și vă dați seama, toate aceste probleme sunt interconectate, pentru că uh, e afectată o tânără generație care riscă să fie o generație pierdută va fi revizuită politica de vecinătate. În momentul în care adresăm problematica more for more, mai mult pentru mai mult, ar trebui să stipulăm și anumite condiționalități cu privire la cooperarea pentru securitate. La ultima sesiune plenară am adoptat o rezoluție și există un memorandum de înțelegere între Uniunea Europeană și Liga Arabă în care se sublinează importanța uh, importanța luptei împotriva terorismului, dar aceasta nu trebuie să fie o scuză sau un cec în alt pentru tot ceea ce se întreprinde în acest sens. E vorba de politica noastră pe termen lung. Eu voi uh, analiza prin acest filtru acest raport, dar cred că premisele sunt până acum bune. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. tu, Mulțumesc, dragi colegi. În primul rând, felicitări, domnule raportor, pentru acest proiect de raport. Da, eu aș uh, vrea totuși să exprim câteva rezerve față de cele spuse până acum. Mai întâi, uh, niciodată nu am văzut aici un pic de autocritică față de rolul jucat de UE în trecut. Mă gândesc la intervenții în țări terțe, inclusiv la anumite cazuri de finanțare care a ajuns pe mâinile cui nu trebuia și iată, nu ne-am făcut autocritică aici. Deci, Mă gândesc și la un exemplu. Nu ne-am referit deocamdată la ceea ce eventual trebuie să punem întrebarea domnului Brenner, să ne spuneți unde a ajuns uh, banii donați de către UE de fapt în această regiune. Mai departe, această referire la problema palestiniană nu uh, se referă deloc și la uh, impactul politicii israeliene asupra uh, vieții palestinienilor. Pentru că avem o situație în care Israelul pur și simplu disprețuiește atitudinea adoptată de UE și de alți parteneri internaționali. Deci Israelul încalcă în permanență drepturile palestinienilor. Aș vrea deci să menționez de asemenea și că toate aceste probleme legate de tirurile de rachete. Sunt foarte multe mișcări care se în armată în regiune care se folosesc de problema palestiniană. Iar în ce privește acțiunea Uniunii Europene în această regiune, ei bine, eu cred că, da, această politica noastră trebuie să fie revizuită, dar nu vom avea un impact decât dacă revizuim la modul general politica UE față de uh, regimuri autoritare, de monarhii, să zicem, în acea regiune, care de fapt încalcă permanent drepturile omului. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Doamna bine un minut. Mulțumesc. Alan Smith e raportor din umbră din partea verzilor. Uh, vorbesc eu astăzi în numele colegului meu. Uh, e foarte important să existe, să avem suficient timp pentru a ne consfătui. Consideră că e important să avem acea uh, împărțire pe trei mari categorii și uh, principala provocare este ca aceste trei domenii care sunt interconectate să fie prezentate în așa fel încât să identificăm problemele centrale și să le depășim. De exemplu, combaterea corupției, uh, lipsa statului de drept, impunitatea și uh, lipsa siguranței alimentare. Permiteți-mi să adaug, uh, am citit raportul său în limba germană și n-am identificat nici o trimitere la Um, la apărarea drepturilor omului și mi se pare că ar fi important să avem în vedere și acest subiect, așa că noi vom depune amendamente. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Evident, acum această situație a evoluat foarte mult uh, cu aceste atacuri în zone turistice. Să nu uităm că aceste țări depind foarte mult economic de turism. Deci trebuie să ne concentrăm eforturile în așa fel în această zonă încât, de exemplu, resorturile, hotelurile trebuie să poată fi în continuare protejate. Trebuie să ne punem întâi problema aceasta a credibilității. Trebuie să ne asigurăm că UE va fi credibilă și la vedem ce putem, cum putem fi credibili noi ca UE când de fapt nu s-au făcut progrese după acordul de la Oslo în problema israelo-palestiniană. Vedem că totul este sub, rămas sub controlul Israelului. Deci, bineînțeles, trebuie să ne gândim și la situația din Yemen. De curând am avut o întâlnire cu o delegație din această regiune. De asemenea, sunt foarte uimit că nu există nicio trimitere la la luptătorii peșmerga curzi uh, în această regiune, care joacă un rol important. Deci, uh, trebuie să... Deci, pentru mine e destul de greu să văd că nu s a menționat aceste lucruri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Uh, trei intervenții aș avea în ce privește diagnosticul la situației. Eu cred că e util să reamintim uh, responsabilitatea pe care o poartă Occidentul în destabilizarea atât a Irakului, cât și în Libia, dar și în Siria. De aceea eu cred că ar fi util să spunem și că organizația statul islamic nu a apărut așa de nicăieri de, din senin. Nu este vorba de un virus uh, care se poate trata simplu cu un medicament. Uh, este o organizație foarte puternică, deja bine uh, construită, dar al doilea punct la, la care mă gândeam, în ce privește democrația. Foarte bine să invocăm democrația. Câte n-am făcut noi numele democrației, inclusiv bombardamente. Deci eu mă mir totuși că nu ne referim la aceste regimuri autoritare, cum ar fi Qatarul, Arabia Saudită și de aici intervine o ambiguitate, ambi, nu menționăm ambiguitatea acțiunilor în regiune. Și în plus nici măcar nu menționăm singura țară democratică în regiune, care totuși este Israelul. Deci eu cred că abordarea noastră trebuie să uh, mai mult spre dialogul interreligios și negocierea politică. Intervenții fără microfon de la tribună. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să mă refer la problema Iranului, pentru că în uh, momentul de față poate negocierile din Lausanne uh, vor decide viitorul regiunii. Uh, în orice caz vor influența timp de generații viitorul regiunii și, într-un fel, uh, Eh, dacă vom reuși să, se ajung, să ajungem la un acord între cei doi principali inamici de până acum, Iranul și Statele Unite, vom vedea, bineînțeles, o, o față diferită a Iranului și uh, pe plan intern, inclusiv pentru că acolo există o societate iraniană tânără, bine educată și pro-occidentală până la urmă. Eh, chiar dacă există și o clasă la putere, clasa politică care este mai egoistă și o atitudine mai conservatoare. Deci să nu uităm că vorbim despre regiunea cea mai volatilă din întreaga lume. Deci, dacă cumva uh, nu se ajunge la acest acord, ei bine, din păcate, Iranul va rămâne din nou izolat și va fi foarte greu să-l aducem înapoi la masa negocierilor în viitor. De aceea, în toată, cu toată sinceritatea, sper că se va ajunge la un rezultat în aceste negocieri, pentru că Iranul este o țară importantă și uh, în această regiune și pentru lume în general. Deci trebuie ca Iranul să poată deveni mai degrabă un partener decât să rămână o cauza unor conflicte în regiune. Domnule Peiu. 30 de secunde, domnule Peion. Mulțumesc, domnule președinte, 30 de secunde, da, ca să vă mulțumesc uh, tuturor, vom mai discuta această temă. Amendamentele până la jumătatea lui aprilie și vom avea apoi uh, întrunirea raportorilor. Uh, mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru observații interesante. Multe aspecte au fost deja discutate anterior. Dar da, încă mai sunt probleme, cum ar fi Yemenul, nu am putut deocamdată să le includem. Putem face asta prin amendamente, uh, dar să rămânem pe o poziție unită și uh, să ne gândim mult la Tunisia. Mulțumesc foarte mult. O propunere. Dacă uh, se întâmplă ceva cu aceste negocieri, poate găsim un moment mâine să discutăm și despre situația din Iran. Ar fi un moment bun. Dear colleagues, let's... Dragi colegi, haideți să-i urăm bun venit domnului Jens Stoltenberg, secretar general al NATO, că este un moment foarte potrivit pentru această întâlnire și discuție cu domnia sa. Nu am avut încă ocazia să îl întâlnim și, desigur, eu cred că o relație mai strânsă în acest moment este cât se poate de indicată. Pentru că, uh, iată, apărarea colectivă a revenit pe agenda de discuții uh, în forță mai devreme decât ne putem aștepta. Evenimentele din uh, Ucraina recent ne-au demonstrat că nu putem să credem că securitatea noastră este asigurată așa de la sine și este nevoie ca europenii să fie solidari, să fie uniți. Deci, trebuie să ne fim foarte atenți la amenințările de la frontierele noastre. NATO a uh, adoptat deja o serie de decizii ambițioase după summitul din Țara Galilor din septembrie, mai ales în ce privește întărirea flancului estic al NATO, în, vedere amenințările din regiune. Deci, sunt sigur că domnul secretar general ne va informa privind uh, situația actuală a acestei întărirea a flancului est. Uh, să vedem ce s-ar putea întâmpla, mai ales dacă acordul la Minsk, Minsk nu este respectat. Deci trebuie să îmbunătățim apărarea colectivă în cadrul NATO, bineînțeles, dar credem noi în Parlamentul European că și uh, Uniunea Europeană trebuie să-și aprofundeze politica de, comună de securitate și de apărare. Deci eu cred cu tărie că uh, politica securitate securitate comună a UE nu este împotriva colaborării cu NATO, ci doar pentru a întări această colaborare. Pentru că avem nevoie de o colaborare mai strânsă, în așa fel încât, până la urmă, europenii să poată juca un rol mai important în cadrul NATO. Pentru că Până la urmă, uh, europenii cheltuie foarte mulți bani pe apărare, au mulți soldați chiar comparativ cu Rusia, dar rezultatele la nivel de eficiență sunt foarte, foarte slabe. Deci, până la urmă, această politică comună de securitate euro- europeană, cum spuneam, nu este împotriva NATO, ci pentru a întări colaborarea noastră cu uh, NATO. Asta dacă vrem să reușim această sarcină de apărare colectivă. Mulțumim, deci, domnule Solterberg, și aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această invitație la această reuniune, care, iată, mă oferă o, ocazia să uh, mă adresez în fața a doua comisii, AFET și SEDE eu însumi am activat ca parlamentar peste 20 de ani și deci apreciez uh, rolul parlamentelor, inclusiv al Parlamentului European, ca fiind crucial în cadrul democrațiilor noastre. Deci sunt foarte interesat de dialogul pe care îl putem avea și deci acum doar câteva cuvinte de introducere, după care vom avea deci ocazia să avem uh, întrebări și răspunsuri. Aici aș vrea să subliniez doar câteva dintre provocările principale cu care ne confruntăm acum și apoi vom avea discuția liberă. Deci, dar, în primul rând, aș vrea să vă spun că sunt un ferm susținător a unei cooperări mai strânse între UE și NATO. Și eu cred că noi putem uh, obține mai multe rezultate dacă uh, colaborăm mai bine pentru că, iată, vorbim despre două organizații care împărtășesc valori comune uh, și vorbim, vorbim aici despre societăți deschise și democratice, împărtășim până la urmă același mediu de securitate, ne confruntăm cu aceleași provocări și cu aceleași amenințări. De altfel, 22 de, de state membre ale UE fac parte și din Alianța NATO. Și peste 90% din populația Uniunii Europene trăiește în uh, state membre ale NATO. Deci, da, suntem două organizații diferate, cu, diferite, cu sarcini diferite, însă avem și foarte, foarte mult în comun. Și da, există deja o colaborare, dar pe care merită să o îmbunătățim. dintotdeauna a fost uh, ceva foarte important ca această colaborare între UE și NATO să existe. Însă cred că ea este cu atât mai importantă acum, dat fiind că uh, trăim într-o epocă în care intervin schimbări fundamentale în ce privește situația uh, uh, la nivel, uh, la nivel de securitate. Iată, ne confruntăm cu noi amenințări, noi provocări. Vedem amenințări care provin din flancul est, asta mai ales ca o consecință a comportamentului Rusiei, o, o Rusie din ce în ce mai agresivă, uh, care a, iată, a întreprins acțiuni agresive în Ucraina, a recurs la utilizarea, la, la forța militară pentru a schimba uh, raportul de forțe, dar vedem de asemenea și uh, amenințări, provocări care provin din uh, zona de sud a frontierilor noastre. Uh, Vedem ce se întâmplă în Africa de Nord, în Orientul Mijlociu, cu mișcări barbare, violente, dar aceste lucruri se întâmplă aproape de frontierele noastre și aceste evenimente sunt legate și de uh, perioada de tulburări și de violențe uh, care a afectat această regiune MENA în ultimii ani. Uh, și inclusiv vedem și atacuri teroriste pe propriile, în propriile noastre țări, pe străzile din Europa Astfel de atacuri s-au întâmplat atât în Paris cât și în Copenhaga și aceste, ă, aceste atacuri au fost inspirate de ideologia bazată pe ură și pe violență pe care o promovează organizația ISIS, spre exemplu. Deci, vedeți, împreună ă, ne confruntăm cu un nou ă, climat de securitate mult mai instabil. Deci iată de unde provin noile provocări și pentru UE și pentru NATO. Prin urmare, Aș uh, dori să subliniez că ceea ce facem și ceea ce nu facem, eventual, vor avea uh, un, un, o mare importanță pentru viitorul nostru. Trecem deci pentru un moment dificil. Uh, sunt momente de mare importanță care vor influența uh, viața mai multor generații. Deci este Trebuie să fim uh, foarte înțeleți la modul în care acționăm uh, atât și în, pe, în regiunea de est și în sud. Aș mai vrea doar să reamintesc un fapt, că NATO timp de 40 de ani uh, a asigurat apărarea colectivă și descurajarea strategică în Europa. Deci a fost un furnizor de securitate și de descurajare strategică pentru întreaga alianță, inclusiv în Europa și asta a reușit să o facă NATO fără să tragă un singur cartuș. Uh, NATO a fost înființată în 1948, uh, având în vedere uh, situația războiului rece, care, așa, care s-a prelungit până în 89-90. După sfârșitul războiului rece, noi am început să reorientăm ținta noastră principală pe gestiunea crizelor. Asta s-a întâmplat uh, cu participarea atât uh, partenerilor europeni cât și a Statelor Unite. Deci, o serie întreagă de operații au fost uh, efectuate în Balcani, în Kosovo, mă gândesc și la Afganistan, de asemenea în, în nordul Africii și, în fine, în Africa, în Libia. Deci, noua provocare care intervine acum este că trebuie să continuăm și gestiunea crizelor în, uh, în mai multe uh, zone geografice, dar totodată trebuie să sporim și concentrarea noastră pe cealaltă sarcină clasică de asigurare, apărarea colectivă. Pentru că asta este prima sarcină istorică a NATO. Dar da, trebuie să asigurăm și acum și apărarea colectivă și gestiunea crizelor în diferite zone pe glob. Deci, cele două sarcini uh, presupun multe eforturi din partea noastră. Și eu cred că avem potențial uh, de a spori cooperarea între NATO și UE. Mă că sunt trei uh, zone în care putem întări cooperarea noastră. Mai întâi aș vrea să menționez că este vorba despre uh, construirea uh, unui climat sustenabil. Deci trebuie să creăm uh, așa numita reziliență a noastră împreună. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că putem coopera, lucra împreună, uh, putem uh, întări capabilitățile noastre de apărare, inclusiv uh, capacitatea noastră de a răspunde la noi amenințări, cum ar fi uh, războiul hibrid, mă gândesc mai ales la ce a făcut recent Rusia în Ucraina, o combinație între mijloace militare și nemilitare, uh, operațiuni acoperite sau neacoperite, operațiuni la nivel cibernetic și de război informațional. Deci asta înseamnă că noi trebuie să fim capabili să uh, facem față uh, acestor provocări multifacete, pe diverse planuri și NATO aici are uh, competențe, capabilități unice. Uh, UE dispune de altele, deci trebuie să le punem în, la comun, să lucrăm împreună. Dați-mi voie să vă uh, spun deci ce face NATO acum. Uh, lucrăm la sporirea capacității de reacție rapidă a forțelor noastre și mai exact dublăm capacitatea acestei forțe de reacție rapide a NATO. Totodată lucrăm la instalarea unor centre de comandă pentru aceste forțe de reacție rapidă ale, ale NATO în așa fel încât să putem declanșa o operațiune de răspuns în 48 de ore. Deci asta presupune deci instalarea acestor centre de comandă și de control care pot în mai multe țări, în Polonia, în România și în Bulgaria. De, și Deja am uh, crescut prezența noastră militară în, la frontierele estice uh, ale alianței, mai ales prin misiuni de poliție aeriană și de supraveghere radar, dar și prin forțe uh, prezente la sol pentru uh, efectuarea de exerciții. Deci sporim prezența noastră militară pe teren, pe flancul de est. Deci aceasta, acesta este unul dintre răspunsurile noastre față de ceea ce am constatat că se întâmplă în Ucraina, deci este o acțiune de tip defensiv care este proporțională cu amenințarea și care este perfect aliniată cu angajamentele noastre internaționale. Însă noi credem că este uh, ceva foarte important pentru că Uh, NATO a fost până acum capabil să ofere și această descurajare strategică și protecție colectivă, deci trebuie să continuăm uh, reușita acestei misiuni, trebuie să putem investi în continuare în uh, această apărare colectivă. Deci este efortul cel mai mare pe care îl face NATO de la războiul rece încoace. De asemenea, mai vedem un potențial de colaborare cu UE și într-o altă arie și anume uh, Uh, spuneam adineauri acest concept de uh, reziliență adică strategică împreună cu vecinii noștri. Deci aici ne putem gândi și la estul Uniunii Europene, flancul estic al NATO, dar de asemenea se poate mm, imagina această situație și în sud. Bineînțeles, vorbim despre Ucraina, uh, Georgia, Moldova, care sunt țări partenere ale Alianței NATO și care cooperează cu UE. Deci toate aceste țări au uh, ales să uh, pășească pe uh, un drum către valorile comune ale Europei, deci a trebuit să sporim și colaborarea noastră cu aceste țări. Toate aceste țări care sunt sub presiune din partea Rusiei. Deci, tocmai de aceea trebuie să-i sprijinim și să le întărim capacitățile lor de a rezista uh, intimidării din partea Rusiei. Și um, cum spuneam de la bun început, sunt sarcini specifice UE și altele care revin NATO. Însă, bineînțeles, ă, fiecare dintre noi lucrează cu aceste țări pentru a le ajuta să-și ă, reformeze, să-și modernizeze sectorul de apărare, să, să își întărească capacitățile instituționale. Și, deci, asta face parte din reforma generală în curs în aceste societăți. Și Tocmai, tocmai de aceea rolul Uniunii Europene este foarte important ca partener în cadrul acestor uh, reforme structurale și mai ales la nivelul construirii instituțiilor și a bunei guvernanțe. Deci eu cred că parteneriatul, cu colaborarea noastră cu partenerii din uh, Est uh, va fi un element foarte important în, în cadrul summitului pentru parteneriatul estic care urmează să aibă loc la Riga în curând. De aceea, deci, colaborarea cu partenerii noștri din Est este una dintre aceste zone în care UE și NATO au scopuri comune și pot uh, colabora mai bine. Acum, în ce privește situația din Sud. Uh, NATO încearcă să-și ajute partenerii din uh, vecinătatea sudică să-și uh, stabilizeze mai bine propria țară, capacitățile de luptă împotriva terorismului și, deci, prin urmare, să contribuie la crearea unei mari, de mari stabilități în regiune. Spre exemplu, colaborăm bine cu Iordania, o țară stabilă în această zonă. Este chiar o oază de stabilitate în acest mare de instabilitate a regiunii. În momentul de față evaluăm o cerere din partea guvernului irachian, vedem cum anume NATO ar putea să ajute Irakul pentru reforma instituțiilor și pentru sporirea capacităților uh, educaționale de formare în domeniul apărării. Deci, iarăși, vorbim despre o pârghie de creșterea stabilității uh, statului irachian, care deci ar putea deveni la rândul lui mai târziu un uh, aliat pentru stabilitate în regiune. De asemenea, ă, avem în vedere și posibilitatea de a colabora cu Libia privind aceste capacități ă, în sectorul apărării și de securitate. Dar, ă, repet, deci și aceste țări și aceste regiuni lucrează de asemenea cu, cu UE, deci fiecare joacă rolul, rolul, rolul său, NATO și UE. Adică împreună putem stimula o mai mare, mai mare grad de securitate. Deci, da, noi credem că noi putem uh, fi un furnizor de securitate chiar și fără să de, dislocăm la sol uh, forțe importante, dar trebuie să colaborăm uh, îndeaproape cu toți partenerii noștri pentru o mai mare stabilitate în zona frontierilor noastre. Și, în fine, al treilea aspect unde cred că avem un potențial bun de creșterea colaborării UE-NATO Este vorba despre domeniul investițiilor în sectorul apărării. De ce? Pentru că nu este posibil să creștem capabilitățile noastre militare, nu, este, nu se poate să facem mai multe exerciții uh, uh, comune și să uh, obținem un grad mai mare de apărare colectivă uh, și să sprijinim și partenerii din Sud și cei din Est dacă nu uh, sporim investițiile noastre în apărare. Deci cred că Știm cu toții că uh, din anii 90 încoace uh, s-a înregistrat uh, o scădere drastică a cheltuielilor în apărare în țările membre NATO din UE. În, în ultima vreme am văzut însă această creșterea gradului de risc de amenințare. Deci vedem ce s-a întâmplat în, uh, de exemplu, în 2014 cu, cu Ucraina, când un an în care 2014 amenințarea a crescut uh, foarte mult, dar cheltuielile de apărare au continuat să scadă în, uh, în Europa. Deci lucrurile nu pot continua așa, pur și simplu. Este vorba despre despre cheltuielile globale alocate sectorului de apărare, dar este vorba și despre uh, împărțirea poverii între partenerul european și partenerii nord-americani. Deci știm foarte foarte bine că partenerul uh, nord-american, Statele Unite, uh, întotdeauna au insistat ca Europa să uh, asume, să-și asume o parte mai mare din acest efort. Pentru că, până la urmă, PIB-ul uh, partenerilor europene este aproape egal cu PIB-ul Statelor Unite și cu toate astea uh, Statele Unite cheltuiesc uh, mai mult decât dublu decât o fac partenerii europeni. Deci, de aceea, Statele Unite contribuie cu 70% aproximativ din cheltuielile totale ale NATO. Și această situație nu poate să continue, este nesustenabilă. De aceea, nu pot decât să încurajez toți partenerii NATO din UE, uh, dar și ceilalți membri ai UE, să uh, considere cu cea mai mare atenție această problemă a uh, investițiilor în apărare, pentru că s-au făcut deja premisiuni că se vor stopa reducerile și că se vor crește investițiile pe măsură ce criza economică se îndepărtează. Știm, există acel criteriu, în principiu 2% din PIB, dar uh, suntem departe. Deci, iată uh, încă un lucru pe care va trebui să-l facem împreună, creșterea acestor investiții. Pentru că dacă colaborăm mai bine împreună, putem găsi uh, proiecte de investiții inteligente în așa fel încât să avem și o eficiență mai mare. Deci, este nevoie de programe de investiții inteligente. Însă, în orice caz, pe termen mai lung nu putem continua așa să dorim să obținem mai multe rezultate tot cheltuind mai puțin. Deci este nevoie de o investiție, de investiții mai mari în apărare. Asta este realitatea din ziua de astăzi. Deci lansez acest apel la toți aliații noștri din uh, NATO. Deci trebuie sporite investițiile în apărare. Și uh, în concluzie, aș dori să subliniez că dacă noi lucrăm împreună uh, și pe această temă a uh, rezilienței uh, partenerilor noștri și cu vecinii noștri din sud și cu cei din est, dacă investim mai mult în, în apărare, ei bine, atunci UE și NATO vor avea uh, o capacitate sporită de a-și apăra valorile cele ale societății deschise și democratice, pentru că aceste uh, valori sunt de fapt piatra de temelie pentru UE și pentru NATO. Deci trebuie să reușim această colaborare sporită în viitor. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept întrebările. Thank you very much. I think, uh... Mulțumim foarte mult. Cred că avem o problemă foarte gravă acum, pentru că avem vreo 30 de vorbitori anunțați deja la cuvânt pentru 40 de minute de dezbatere. Nu. Luați-vă gândul. Luați-vă gândul pentru că ați fi deja cel de-al 32-lea vorbitor. Propunerea mea este că, pentru că suntem în asociere cu sede, mai întâi să dăm cuvântul coordonatorilor AFET și SEDE. Mi se pare cea mai uh, corectă cale. Asta înseamnă un minut pentru fiecare vorbitor, ca să putem să ascultăm cât mai multe intervenții. Dacă sunteți de acord cu această procedură, e singura pe care o putem uh, implementa, atunci e foarte bine. Așa că dau cuvântul doamnei Fortiga președinta Subcomisiei uh, de Securitate și Apărare. Domnule secretar general, discutați despre partajarea poverii, burden sharing. Exact asta facem noi acum. Ba nu, intervine doamna Fotiga. Stați că n-am terminat. Să le aducem aminte americanilor că întotdeauna costul cuprinde și costul soft power al populației. Deci Uniunea Europeană oferă bani din bugetul său pentru ajutor uh, extern non-militar. Ar trebui să se țină cont și de asta dacă e să avem într-adevăr o partajare a poverii nu știu în ce măsură putem să extragem mai mulți bani din bugetele naționale. Știți că până și Regatul Unit, care este apropiat de NATO, a decis să nu depășească acel criteriu de 2%. Așa că, discutând despre cooperarea, um, cooperarea strânsă cu efecte de sinergie, cred că ar trebui să facem mai multe cu banii care sunt deja la dispoziția noastră. Mi se pare că astfel am fi mai bine orientați pe viitor. Și acum dau cuvântul doamnei Fotiga. Mulțumesc, domnule președinte. Secretary General. Bun venit, domnului secretar general în Parlamentul European. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentare. Sunteți unul din câțiva politicieni europeni care cu care se pot identifica polonezii. Pentru că noastră cunoașteți, cunoașteți uh, sistemul nostru foarte bine și știți uh, Ați cunoscut mult prea bine proiectul uh, cu conducta din Norvegia până la Neroje. Secretarul Foc Rasmussen, în timpul adunării uh, de la Dubrovnik, a reluat promisiunea, promisiunea NATO către Ucraina și Georgia, spunându-le că într-o bună zi se vor alătura familiei NATO. Cum ați descrie situația acestor state acum? Și apoi, ă, tot la acea adunare parlamentară NATO, nu, la o altă adunare parlamentară, mă scuzați, de la Haga, ați ă, discutat despre alocarea de fonduri către Ucraina. Cum anume ă, putem să atragem investitori în fondurile fiduciare? Mulțumesc. Oui, merci, monsieur le, le président. Următorul vorbitor. General. Mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar general grupul PP din Comisia de Afaceri Externe vă urează bun venit. Aș adresa o întrebare în nume propriu în ce privește ce spuneți dumneavoastră că ar fi complementaritatea și coordonarea cu Uniunea Europeană, în special în uh, materie de gestionare a crizelor. Eu cred că Uniunea Europeană și NATO au o mare complementaritate de dezvoltat, de îmbunătățit și cu toate acestea nu sunt sigur că uh, complementaritatea ar trebui să meargă până la o partajare a sarcinilor. Auzim uneori spunându-se că, pe de-o parte, tot ce ține de domeniul militar NATO și tot ce ține de domeniul civil Uniunea Europeană. Eu cred că, în ce privește multiplicitatea amenințărilor care ne înconjoară, pe care le-ați remintit, Uniunea Europeană nu-și poate permite să nu-și mențină o ambiție militară autonomă, coordonată și complementară, dar autonomă față de NATO. E o atât mai adevărat în Sud, care e un spațiu foarte mare și instabil, multiplicitatea crizelor și în Sud știți foarte bine limitele cu care se confruntă NATO, aș spune aproape pe plan cultural, ca să întreprinde eventuale operațiuni de gestionare a crizelor. Aș dori să aud părerea dumneavoastră în legătură cu acest aspect și pentru că se leagă de părerea dumneavoastră în legătură cu un subiect tot mai dezbătut aici, și anume Turcia. Pentru că am văzut foarte bine că în legătură cu anumite lor de poziții, în legătură cu crizele din jurul nostru, Turcia a avut poziții cu totul aparte. Mulțumesc. Intervenție fără microfon din partea președintelui. Herr Generalsekretär, auch von uns recht herzlichen Domnule secretar general, vă mulțumim la rândul nostru pentru prezentarea dumneavoastră deosebit de clară, deosebit de rațională, spune domnul Fleckenstein. De fiecare dată uh, am avut exact aceeași senzație după ce am ascultat o prezentare a unui secretar general NATO. Ei bine, ne confruntăm uh, cu mari provocări. Avem misiuni diferite, însă cu toate acestea, o cooperare solidă nu este doar de dorit, ci este de-a dreptul esențială între noi. Ați vorbit uh, prea bine despre ce se întâmplă în sudul Europei, ați vorbit despre Iordania. Sunt de acord cu dumneavoastră. Am două întrebări. Și anume, în primul și în primul rând vreau să vă întreb care este poziția noastră cu privire la situația din Balcanii de Vest. Eu sunt uh, raportor pentru Albania și sunt tocmai de aceea interesat de răspunsul dumneavoastră. În al doilea rând, uh, dat fiind conflictul cu Rusia, dați-mi voie să vă întreb dacă aveți informații cum, conform cărora Rusia ar avea de gând să, uh, să atace vreunul dintre membrii NATO din estul Europei pentru a-și consolida poziția în Ucraina. Uh, well, my group, the third group, the ECR, we are... Domnul Tenac, mulțumesc, domnule secretar general. Uh, grupul ECR este un puternic uh, fan al NATO. Suntem într totul de acord cu acel prag de 2% din uh, PIB pentru apărare. Ne dorim ca cooperarea între Uniunea Europeană și NATO să crească în intensitate și, de asemenea, ne dorim în continuare să uh, Um, avem o relație din ce în ce mai strânsă cu Statele Unite ale Americii. Într-adevăr, uh, iată, avem din ce în ce mai multă cooperare cu NATO, noi, uh, Uniunea Europeană, dar Vreau să vă întreb în ce, cât de des vă întâlniți dumneavoastră secretarul general al NATO cu doamna Mogherini pentru a discuta despre problemele cu care se confruntă cele două uh, entități. În ceea ce privește Libia, am făcut ce am făcut uh, în trecut, dar acum vreau să vă întreb ce vom mai face. Uh, spuneați că trebuie să așteptăm ca securitatea să revină în Libia, dar nu putem aștepta la nesfârșit și nu putem privi uh, Uh, liniștiți uh, eșecul negocierilor domnului Leon, Bernardino Leon. Trebuie să acționăm cât mai curând cu putință, nu trebuie să lăsăm ISIS să preia conducerea acolo. Acum, în ceea ce privește Balcanii de vest, uh, sunt deosebit de interesat de situația Muntenegrului. Vreau să vă întreb când va fi invitată această țară să devină membră NATO. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule secretar general, nu am prea mult timp la dispoziție. Să mai aștept? Ați vorbit despre cele 2% din uh, PIB pe care statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să le aloce sector, sectorului apor, apărării. Dar statele membre ne tot spun că nu pot să respecte acest angajament. Vreau să vă întreb uh, tocmai de aceea dacă știți uh, deja uh, în ce măsură poziția statelor membre s-ar fi schimbat în acest context. În al doilea rând, vreau să vă întreb care este părerea noastră cu privire la amenințarea reprezentată de Rusia pentru Europa. Rusia este un vecin al Europei și vreau să vă întreb cât de mare uh, considerați că e pericolul ca uh, Putin să treacă la utilizarea armelor uh, împotriva Uniunii Europene? Care este poziția sau care sunt uh, armele pe care le aveți dumneavoastră pentru a pune capăt ambițiilor Rusiei? De asemenea, ați vorbit mult despre apărarea europeană, ați vorbit despre cifre, ne-ați dat o serie de cifre, dar să nu uităm că e nevoie de o mai mare colaborare nu doar la nivelul Uniunii Europene, ci și la nivelul NATO pentru crearea unei armate cât se poate de solide. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit mult despre costurile apărării, despre investițiile în sectorul apărării. Uh, acest procent de 2%. Uh, vorbim mult despre sume, dați-mi voie să vă spun, dar vorbim prea puțin despre calitatea investițiilor. investițiile făcute în echipamentul uh, de război, uh, dați-mi voie să vă spun că nu sunt suficiente, nu se alocă suficiente Uh, fonduri capitalului uman, nu se investește suficient uh, de mult în uh, eficiența um, operațiunilor și tocmai de aceea o pur și simplu creșterea sectorului, a bugetului pentru apărare nu este suficient, ci e nevoie de mai multă calitate. În ceea ce privește Libia, tocmai mă întorc din Libia și dați-mi voie să vă pun următoarea întrebare. Uh, am părăsit uh, Libia și, uh, sincer să fim, n-am avut o politică de ieșire din uh, Libia. Ne-am implicat acolo și după aceea am plecat, pur și simplu. Ce se poate face pe viitor pentru am ameliorarea situației? Mulțumesc! Domnul Carver. Domnule Stoltenberg, dumneavoastră doriți ca Norvegia să devină membra Uniunii Europene, prin urmare e clar că vă doriți și o colaborare mai strânsă între UE și NATO. La articolul 5, membrii NATO își asumă responsabilitatea de a apăra Uh, ceilalți membri al NATO. Aceeași prevedere o avem și în articolul 42, aliniatul 7 din Tratatul de la Lisabona. Și în acest context nu putem să ne întrebăm în ce măsură angajamentele asumate uh, sunt uh, unilaterale sau nu. Eu consider că există um, conflicte de interese care decurg practic din cele două articole, unul NATO, celălalt al Tratatului de la Lisabona. Vreau să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră pe, uh, despre asta. În al doilea rând, uh, cele două procente, da, sunt într totul de acord cu dumneavoastră, dar să nu uităm că PIB-ul scade permanent moment uh, criza economică continuă să bântuie prin Uniunea Europeană și tocmai de aceea cred că probabilitatea ca statele membre să investească acest procent în apărare uh, scade din ce în ce mai mult. Deci trebuie să avem o uh, o nouă abordare și care este părerea dumneavoastră? În ce măsură putem ajunge la un nou numitor comun? Intervenție fără microfon din sală. Domnul Stoltenberg, mulțumesc foarte mult, voi încerca să fiu succint. Multe întrebări au mers în aceeași direcție, prin urmare, mai mult ca sigur voi reuși să fiu pe cât de succint îmi doresc. În ceea ce privește Ucraina acum, prima întrebare. Trebuie să subliniem faptul că fiecare stat suveran are dreptul să își decidă viitorul, inclusiv în domeniul apărării. Asta nu spun pur și simplu, ci este o prevedere inclusă, clar, scrisă negru pe alb în acorduri internaționale uh, și uh, printre acestea se numără și acordul de la Helsinki. De fapt, uh, e, e clar, un stat su- suveran are dreptul să aleagă dacă vrea să facă parte dintr-o alianță internațională sau nu. Niciodată nu am încercat să obligăm pe cineva să adere la alianța noastră. Dar dacă există această disponibilitate, atunci noi, eh, bineînțeles, eh, suntem eh, cât se poate de, deschiși. Decizia sau discuțiile urmează ca urmare a exprimării acestei dorințe, discuțiile urmează în sânul celor 28 de sau membrilor NATO, la fel cum se întâmplă și în Uniunea Europeană. Uh, deci, iată, deschiderea noastră este cât se poate de clară. În ceea ce privește Georgia, într-adevăr, acest stat uh, a, are statutul de candidat, deja asistăm Georgia în reforma instituțională, în domeniul apărării, creăm un centru de formare în Georgia și facem, de fapt, toate aceste lucruri pentru a ajuta acest stat să devină la un moment dat membru al NATO. Ajutăm NATO, uh, Georgia să se ridice la nivelul așteptărilor noastre și să implementeze standardele noastre. Ucraina a anunțat de curând că va demara o, un proces de reformă și că pe viitor își dorește să devină membră a NATO. Într-adevăr, această reformă va dura ceva vreme. Dar noi vom evalua o po- posibilă candidatură a Ucrainei așa cum evaluăm orice altă candidatură. Can- candidatură. Dar această evaluare va avea loc în momentul în care uh, Ucraina își uh, ne transmite dorința sa de a deveni membră a alianței noastre. Și același lucru se întâmplă și cu Muntenegro. Cred că domnul Tenăc îmi punea o întrebare cu privire la Muntenegru. am promis că vom evalua până la finele anului acestuia situația Muntenegrului. Deci, iată, este o problemă pe care o vom discuta la, în cadrul larg al NATO cât mai curând cu putință. Domnule Donjon, NATO este o alianță politică și militară. Deci, nu suntem doar o alianță militară, ci avem și și cooperare politică cu mulți dintre partenerii noștri din întreaga lume. Dar, bineînțeles, avem uh, instrumente speciale atunci când vine vorba despre domeniul militar. Avem structura noastră de comandă, avem structurile militare și mai avem și experiența operațiunilor militare. Domnule Fleckenstein, Dumneavoastră mă întrebați dacă sunt de părere că va exista vreun conflict cu Rusia. Ei bine, nu considerăm că vreunul dintre membrii NATO se confruntă cu o amenințare iminentă din partea Rusiei în momentul de față. Tocmai de aceea, noi uh, ne axăm în continuare pe descurajare, membrii și aliații NATO nu sunt în momentul de față amenințați, tocmai din pricina faptului sau datorită faptului că NATO are această componentă uh, a descurajării. Și tocmai asta facem. Uh, vă spuneam despre capacitățile noastre sporite și operațiunile, exercițiile pe care le demarăm în momentul de față. Toate aceste mișcări au drept obiectiv creșterea uh, și cimentarea acestei componente a misiunii noastre și anume descurajarea strategică. Asta am făcut și asta vom face. Mi-a mai fost uh, o, adresată o întrebare cu privire la Balcanii Occidentali. Ei bine, Balcanii Occidentali sunt o zonă în care UE și NATO au colaborat strâns și au colaborat într-o manieră eficientă. Tocmai am uh, vizitat uh, Kosovo. Ca for este esențială acolo pentru asigurarea stabilității. Această forță armată este salutată de toți uh, um, locuitorii din zonă și mai avem și EULEX, um, misiunea Uniunii Europene, iar CAFOR și EULEX co- cooperează strâns. Acțiunile noastre sunt complementare și împreună oferim stabilitate uh, regiunii sau uh, țării numite Kosovo. Iată, un exemplu de bună cooperare. Mai cooperăm și în Bosnia-Herzegovina. Deci, uh, Balcanii Occidentali se confruntă cu multe provocări, dar trebuie să recunoaștem că până la urmă situația din Balcanii Occidentali în momentul de față este una relativ uh, stabilă. Și ce se întâmplă acolo e un exemplu clar al manierei în care Uniunea Europeană și NATO își asumă responsabilitățile comune avem această responsabilitate comună de natură morală, dar în același timp ne dăm seama că stabilizând uh, regiunea Balcanilor Occidentali, uh, creăm mai multă stabilitate până și pentru noi, pentru NATO și Uniunii Europene. Uniunea Europeană. Am fost întrebat cât de des mă, mă întâlnesc cu Mogherini. Mă întâlnesc foarte des. Ne-am întâlnit uh, pentru prima dată la două zile după ce a fost numită în funcție, am devenit uh, prieteni și avem o relație foarte bună. M-am întâlnit și cu Donald Tusk și cu Martin uh, Schulz, m-am întâlnit cu majoritatea liderilor politici din Uniunea Europeană. Cooperăm strâns și ne uh, concertăm eforturile, nu doar în ceea ce privește uh, Balcanii Occidentali, ci și în ceea ce privește, spre exemplu, Afganistanul. NATO a garantat acolo securitatea esențială pentru munca de ajutor umanitar pe care a întreprins-o Uniunea Europeană. Am cooperat de asemenea și în Hornul Africii. Deci, iată, cooperăm deja strâns, dar vrem mai mult de atât. Și în acest scop uh, încercăm să ne apropiem uh, structurile pentru a genera această eficiență a cooperării, această eficientă, eficiență sporită. După aceea, cele două procente, mulți dintre dumneavoastră s-au referit la aceste două procente. Dați-mi voie să fiu sincer cu dumneavoastră. În momentul în care am fost ministru al finanței, am scăzut bugetul alocat uh, apărării și am făcut-o cu mare entuziasm, trebuie să recunosc. Ca ministru al finanței am făcut ceea ce au făcut toți ministrii finanțelor în Uniunea Europeană din anii 90 încoace. Și la început, până la urmă, această scădere a bugetului apărării era una logică. Războiul rece se încheiase, securitatea părea să fie garantată și tocmai de aceea mi-am spus în calitatea mea de ministru al apărării că reducerea bugetului alocat apărării este rațională. Dar, din păcate, climatul s-a schimbat din nou. Și iată, în momentul de față ne confruntăm cu noi provocări, noi amenințări, atât din partea de est cât și din partea de sud. Și din nou trebuie să dăm dovadă de putere de adaptare. Tocmai de aceea, în momentul în care am devenit uh, premier, am început să cresc bugetul alocat uh, a apărării în țara mea. Deci, bugetul uh, apărării poate să scadă atunci când climatul este unul stabil, dar trebuie neapărat să crească în momentul în care climatul se schimbă și uh, amenințările cresc uh, ca număr. În momentul de față, din păcate, amenințările sunt numeroase și tocmai de aceea trebuie să cheltuim mai mult pentru apărare. Nimeni nu se așteaptă ca 2% din PIB să fie alocați apărării mâine. Ce am spus la summitul NATO din țara Galilor a fost că trebuie să oprim uh, reducerile bugetarile, bugetare și mai apoi uh, să creștem bugetul alocat uh, în timp. Și în acest context, da, sunt de acord, eficiența utilizării uh, fondurilor este esențială și tocmai de aceea, iată, trebuie să colaborăm mai, mai bine NATO cu Uniunea Europeană, să colaborăm mai bine, astfel încât să ne asigurăm că fondurile sunt într-adevăr bine utilizate. Dar nu putem demara mai multe misiuni, nu putem uh, face față provocărilor atâta timp cât fondurile rămân scăzute. De asemenea, e clar că toți politicienii și-ar dori să dea mai mulți bani la sănătate, la educație, la infrastructură și nu la apărare. Dar uneori e nevoie de investiții în securitate. De ce? Pentru că securitatea stă la baza societăților noastre libere și deschise, la baza prosperității noastre și la baza stabilității globale. Și tocmai de aceea trebuie să investim în apărare. Domnul Carver spunea că nu se miră, că iată, îmi doresc o cooperare mai strânsă cu Uniunea Europeană. Și are dreptate. E drept, n-am uh, reușit să bag uh, Norvegia în Uniunea Europeană, dar să nu uităm că Norvegia este singurul <laughs> stat uh, din, uh, din lume care a negociat de două ori și a negociat de două ori aderarea la Uniunea Europeană și după ce negocierile au fost încheiate am renunțat. Și iată, de două ori am fost înfrânt în aspirațiile mele uh, europene. Dar uh, dacă n-am reușit să bag Uniunea sau Norvegia în Uniunea Europeană, măcar colaborarea dintre NATO și Uniunea Europeană îmi doresc să o fac mai solidă. Și tocmai de aceea îmi doresc să văd o Uniune Europeană care, își, care investește mai mult în apărare, care își crește mai, mai de, își sporește capacitățile militare. Asta va fi uh, esențial pe viitor. Însă, trebuie să avem grijă ca uh, eforturile să nu fie Uh, dublate. Trebuie să ne asigurăm că eforturile Uniunii Europene sunt complementare cu eforturile NATO. Pentru că să nu uităm, NATO a oferit uh, securitate și apărare membrilor uh, europeni ai NATO de 65 de ani încoace. Vom face asta și pe viitor, dar ne vom dori, bineînțeles, ca Uh, eforturile Uniunii Europene să meargă mână în mână cu eforturile noastre. Trebuie să avem grijă ca eforturile noastre să fie complementare. Este absolut esențial. Cam atât la prima rundă de întrebări. Am încercat să fiu succint, dar nu e foarte ușor. Mulțumesc. Deci, un minut căruia. Domnul Keller. Very much. Hmm? Uh, thank you, Mr. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Stoltenberg, pentru răspunsurile pentru răspunsul și reacția rapidă la criza ucraineană și nu numai. Așa cum ați spus, nu considerați că există o amenințare iminentă față de vreun membru NATO. Eu reprezint uh, Estonia, îi reprezint și pe colegii letoni și aș spune că se crede că următoarea uh, ținta lui Putin, dacă acesta se hotărăște să mai aibă vreo țintă, uh, va fi unul din statele baltice. Și acest lucru e foarte problematic. Noi uh, avem articolul 5 uh, la NATO, dar problema este că agresiunea sau diferite forme de agresiune au căpătat fluiditate, ambiguitate și se folosește noțiunea de proxy war. Așa că ce mă aștept eu? Uh, se va crea o zonă gri cu provocări masive care repede să devină uh, agresiuni. Vă pregătiți într-un asemenea scenariu? Lacuna de credibilitate este o mare problemă în cheltuielile cu apărarea. Spuneați că am vrea ca bugetele să nu mai scadă, dar uh, cum să depășim noi această situație acum? Se întrerupe vorbitorul. Mr. Secretary General. Doamna Gomez, domnule secretar general, credeți că Uniunea Europeană și NATO construiesc această rezistență împreună? Pentru că iată că cu criza din Ucraina nu reușim nici cum să contracărăm propaganda manevrată de Rusia. Există o campanie media care propagă ideile Rusiei, se fac declarații contradictorii la nivel european și la nivel NATO în ceea ce privește evaluarea amenințării la fața locului. Și apoi, în momentul în care în, nu există coordonare între noi, nici măcar uh, în ceea ce privește uh, acordarea de ajutor uh, luptătorilor uh, peșmerga, iată că se pune următoarea întrebare. Trebuie să cheltuim mai mult sau mai bine ceea ce avem deja? Vedem că în statele membre există uh, acțiunea de a vinde te- tehnologie de apărare sau infrastructură critică către companii de stat din China. Ce părere aveți despre asta? Mai întâi, coordonatorii grupurilor. Geoffrey Van Orde are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar general, bun venit. Haideți să nu facem niciun fel de confuzie între Uniunea Europeană și ONU. Din păcate, Uniunea Europeană, ca instituție, este mult prea preocupată de amprenta instituțională pe care o lasă asupra lucrurilor. Domnul Danjean spunea foarte bine că ar trebui să existe o diviziune între acțiuni întreprinse de către NATO și ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Noi acționăm pe acțiune civile. Mă interesează informația publică. Adesea lupta e pierdută nu pe câmpul de luptă, ci în uh, casa cetățenilor, în fața televizorului, de exemplu. Credeți că trebuie să facem mai mult la nivelul organizațiilor precum NATO pentru a uh, comunica cetățenilor nevoia de a avea NATO, nevoia de a avea forțe armate, în așa fel încât publicul să înțeleagă mai bine care este problema. Mulțumesc! Marite Sache. Mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar general, după atacurile de la muzeu, ați spus că în fața acestor atrocități avem nevoie de mai multă umanitate, mai multă libertate și mai multă democrație. Vă doresc multă înțelepciune în aceste vremuri grele, pentru că trebuie să construim uh, o societate civilă uh, deschisă și rezistentă. Ce înseamnă rezistența în ochii dumneavoastră în momentul în care discutăm despre sfera digitală? Am... Uh, uh, văzut câteva exerciții în acest sens. E important însă să creăm un cadru juridic important cu control democratic în momentul în care discutăm uh, de acțiuni ofensive sau defensive în era digitală. Deci ce credeți dumneavoastră că înseamnă rezistența sistemelor noastre în contextul societății deschise online? Mulțumesc. Următorul vorbitor, fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule secretar general, spune domnul Năsărnic. Așa cum au spus și colegii mei, securitatea europeană nu poate fi definită doar în termeni militari. Rezistența, securitatea trebuie să fie definite într-un spectru mai amplu. Mă interesează ce doriți să faceți pentru a promova aceste dimensiuni, dat fiind că vă axați foarte mult pe acel 2% uh, din PIB. Cred cu tărie că acest uh, fapt ne pune într-o situație din care nu putem să gestionăm lucrurile atât de eficient pe cât ne-am dorit. Cheltuim prea mulți bani pe prea puține lucruri importante. Dacă deodată ne trezim spunând uh, că trebuie să cheltuim mai mult, nu dăm dovadă de eficiență, ci ne axăm strict pe problema militară și nu pe cea a construirii rezistenței. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Mulțumesc, spune domnul Scetina. Domnule secretar general, un convoi american trece prin Republica Cehă. Trupele acestea au participat la exercițiile din țările baltice. Aceste trupe sunt uh, uh, întâmpinate de cetățeni cehi, ceea ce arată că noi toți vrem să ne protejăm valorile comune. Domnule secretar general, ce părere aveți? Credeți că avem suficient, că a sosit momentul, că avem timp să arătăm că suntem angajați, că putem să facem acest lucru? Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Pițula, într-adevăr sunt multe provocări dinspre sud-est venind înspre noi. Ce părere aveți despre activitatea Rusiei în Balcanii Occidentali? Există un, a existat un exercițiu militar comun cu, Sâr, cu Serbia la frontiera cu Croația. Credeți că este un eveniment izolat sau mai degrabă așa s-au gândit cei de acolo să-l întâmpine pe Putin la Belgrad? Sau e vorba de o strategie uh, în această zonă sensibilă pentru Europa? Ce părere aveți uh, de faptul că mulți cetățeni din Balcanii de vest se islamizează și merg pentru a lupta alături de islamiști. Mulțumesc! Domnul Borghezio. Grazie Presidente, molto rapidamente. Il... Mulțumesc. Mulțumesc. Parcă am auzit că președintele Erdogan și-a exprimat uh, satisfacția față de căderea uneia dintre orașele din Siria. se întâmplă lucruri foarte importante să ascultăm mesajul domnului secretar general. Ce viziune are secretarul general? Ce părere are despre rolul Turciei cu privire la lupta pentru apărarea valorilor noastre. Sunt valori pe care le-ați menționat și noastră, domnule secretar general, valorile Occidentului, comparativ cu uh, jihadismul și terorismul islamist. Care este rolul Turciei? Turcia respectă valorile noastre și lupta pe care o purtăm noi? Domnul McAllister. Mr. Secretary General, you... Domnule secretar general, ați vorbit despre situația din Balcanii Occidentali. Aș vrea și eu să vă întreb cum vedeți actuala situație politică din Serbia în ce privește ce a spus colegul croat Piciula. Mulțumesc. Thank you, Chair. Uh, Secretary General, thank you for... Următorul vorbitor, vă mulțumesc că ați venit, domnule secretar general, să ne spuneți că vreți să vedeți o cooperare mai strânsă între Uniunea Europeană și NATO. a portat din umbră pentru Bosnia, o să vă pun o întrebare. NATO a exprimat dorința ca Bosnia să adere la club. E salutat de organele UE care privesc Bosnia ca viitoare membră a familiei euroatlantice. În prezent, condiționalitatea pentru aderarea BOS include dispoziții care cer legislație legat de proprietăți imobiliare ca proprietăți de stat, ceea ce le-a dat unor politicieni din stat un drept de veto asupra aderării Bosniei la NATO. Și în același timp NATO are discuții intense cu țara învecinată Muntenegro, care speră să adere. În lumina atenție sporită pentru Bosnia. NATO se va răzgândi în ce privește această condiționalitate și va încuraja aderarea Bosniei. Și în ultimele două secunde, problema Iranului și a discuțiilor pe teme nucleare. Desigur că ne dorim să aibă succes. Am vizitat împreună cu domnul președinte multe țări din lumea arabă, unde există o îngrijorare foarte mare legată de Iran. Cum vedeți dumneavoastră rolul Iranului în Orientul Mijlociu? Mulțumesc! Domnul Sarius Volski, mulțumesc. Domnule secretar general, mai întâi, cum evaluați probabilitatea unei invazii în continuare a Rusiei în Ucraina? Al doilea rând, NATO e pregătit să reacționeze la războiul hibrid împotriva statelor NATO de la frontieră? Al treilea rând, sprijiniți ideea reducerea până la 2% din PIB pentru ținta de disciplină fiscală din UE. Mulțumesc. First to uh, Mr. Cal Mai întâi pentru domnul Calvin. Dacă sunt amenințări împotriva statelor baltice și dacă NATO e pregătit să le ape, <clears throat> după cum am spus, noi nu vedem nicio amenințare iminentă împotriva vreunui aliat NATO, ceea ce include și statele baltice. Ce vedem, în schimb, e un nou mediu de securitate. Vedem o Rusie mai asertivă, Rusia este responsabilă de acțiuni agresive și trebuie să ne aducem aminte că nu doar în Ucraina. Rusia a desfășurat forțe și în Moldova, a utilizat forțe și în Georgia și au anexat Crimea și sprijină separatiștii care destabilizează răsăritul Ucrainei. Ce vedem în Ucraina face parte dintr-un tipar, dintr-un pattern, ceea ce mărește motivele de îngrijorare. Iată de ce noi ne adaptăm forțele acestui nou mediu de securitate și după cum am precizat deja, am dublat dimensiunea forțelor de reacție ale NATO le facem mai pregătite, să fie gata, efectuăm mai multe exerciții, avem mai multe forțe în partea răsăritană a alianței și facem consolidarea mai ușoară și stabilind aceste unități de comandă și control în uh, toate țările baltice. Astea, toate acestea le facem pentru a ne asigura că și în noul mediu de securitate vom putea face ce a făcut NATO de decenii încoace, și anume să protejeze și să apere toți uh, aliații împotriva oricărei amenințări. Iată motivul pentru care ne adaptăm, pentru a putea continua să oferim garanțiile de securitate și pentru țările baltice. Deci suntem pregătiți, dar suntem pregătiți pentru că ne adaptăm, pentru că investim și pentru că implementăm <clears throat> cea mai mare consolidare a descurajării colective de la încheierea războiului rece. Pentru doamna Gomes și alți deputați care m-au întrebat în legătură cu campania de propagandă și informație rusească. Rusia desfășoară o campanie de propagandă. Răspândește multe informații, o propagandă care <clears throat> prezintă o imagine cu totul greșită în legătură cu ce se întâmplă. Dar eu cred că nu trebuie să reacționăm la propaganda cu propaganda. Noi trebuie să spunem adevărul și pe termen îndelungat, adevărul o să câștige în lupta cu propaganda. Aceasta e responsabilitatea NATO. Eu cred că fac acest lucru aproape în fiecare zi, încerc să comentez, să transmit mesajul nostru în diverse discursuri, Uniunea Europeană trebuie să facă, putem încerca să conlucrăm mai strâns, să, să dezvoltăm mesajul, avem aceleași valori în comun, aceeași abordare. Dar vreau să subliniez faptul că pe lângă ce pot face UE și NATO, este în foarte mare măsură responsabilitatea fiecarei țări aliate. Da, răspunde de a reacționa la propaganda Rusiei care adesea <clears throat> se adresează unei națiuni sau unui grup. În plus, am convingerea că e o responsabilitate individuală pe care o avem fiecare pentru a participa la dezbatere și de a răspunde atunci când sunt afirmații ale Rusiei cu care nu suntem de acord sau despre care știm că sunt propagandă. Aș vrea să subliniez că trebuie să cheltuim și mai mult și mai bine. Nu e ori-ori, ci și-și. Ce încerc eu să vă transmit este că am tot scăzut cheltuielile de apărare timp de 25 de ani. Suntem sub 1,5%. Anul trecut am căzut cu toții de acord că amenințările au crescut, dar noi am continuat să scădem cheltuielile în termeni reali. Nu putem alege între fie cheltuim mai mult, fie cheltuim mai bine, trebuie să le facem pe amândouă, pentru că nu putem obține mai mult cu mai puțin la nesfârșit. Apoi pentru domnul Van den Orden care m-a întrebat despre informații publice sau pentru public. Aș vrea să subliniez aspectul următor. Punctul nostru foarte cel mai important este că avem valorile în care credem. Societatea democratică deschisă e ceva comun pentru Uniunea Europeană și NATO. Desigur, credem în societăți deschise, democratice. De, nu vom avea întotdeauna exact același mesaj pe toate temele. Vor fi păreri diferite și o dezbatere deschisă. Dar asta nu e un punct uh, slab, e un punct foarte, pentru că doar în regimurile totalitare e o singură părere despre fiecare subiect. Important este să cădem de acord cu privire la mesajul principal și anume că vom apăra societățile deschise și democratice, pentru că suntem siguri că societățile deschise democratice sunt mai puternice decât societățile totalitare. Cred că istoria a dovedit acest lucru, repetate rânduri dar trebuie să le apărăm, să le protejăm și să rămânem uniți în apărarea societăților deschise și democratice, acceptând faptul că în interiorul lor există o dezbatere deschisă și democratică. Păi pentru doamna Șoacă, care a întrebat despre domeniul cibernetic. Aș vrea să încep prin a vă spune că NATO a arătat clar în toamna trecută că atacurile cibernetice pot declanșa apărarea colectivă sau uh, în baza articolului 5, pentru că articolul, atacul cibernetic poate să fie la fel de grav ca și un atac convențional. Poate să distrugă infrastructura, poate să provoace pagube majore. Iată de ce Facem foarte mult pentru a mări capacitățile de apărare ale rețelelor NATO, dar și să ajutăm aliații să-și apere propriile rețele. Am creat o echipă pe care o putem trimite în diverse țări dacă e nevoie să le ajutăm să se apere și să restabilească funcționarea rețelelor dacă sunt supuse unui atac. Desigur deci, că întotdeauna e vorba despre un echilibru dintre apărarea vieții private, acceptarea drepturilor indivizilor și, în același timp, posibilitatea de a apăra securitatea colectivă a unui popor. <clears throat> Dar cred că în ce privește domeniul cibernetic, e extrem de important să fim conștienți de faptul că e o amenințare care trebuie tratată cu mare seriozitate, face multe exerciții. A fost în Estonia înainte de Crăciun și am văzut cel mai mare exercițiu efectuat vreodată de NATO în domeniul cibernetic și al apărării cibernetice. Apoi pentru domnul Busichufer, care m-a întrebat uh, și despre Rusia. Cred că scopul Rusiei să restabilească sistemul sferelor de influență, lucru pe care noi nu-l acceptăm, pentru că fiecare națiune suverană ar trebui să respectăm frontierele și integritatea teritorială a fiecarei națiuni. Iată de ce facem ceea ce facem. Domnul Ștetlină, care m-a întrebat dacă trebuie să precizăm valorile. Eu răspund, da, acesta e punctul nostru foarte. Asta ne face diferiți față de regimurile totalitare, dar și în lupta împotriva ISIL și a extremismului. Cred că cea mai bună cale de a ne apăra societățile deschise și libere, de a continua să fim uh, societăți libere și deschise, de a ne menține forță. A fost o experiență emoționantă când m-am dus la Paris după atacul terorist și am văzut sute de mii de oameni mărșulind pe stradă pentru a apăra drepturile noastre ale tuturor împotriva acestui atac terorist, care nu era doar împotriva unor oameni nevinovați, ci și împotriva valorilor uh, centrale ale societății noastre, libertatea de opinie și libertatea de exprimare. După cum știți, există acum și trupe americane care efectuează exerciții în țara dumneavoastră, ca poate un exercițiu european mai larg, pentru a se asigura că toată lumea înțelege că un atac împotriva unui aliat ar fi un atac împotriva tuturor aliaților, în ceea ce este ideea centrală a NATO. Apoi pentru domnul uh, Pițula, Serbia. Serbia, țara independentă și suverană și ia propriile decizii. Serbia a decis să facă exerciții cu Rusia. E dreptul lor să decidă acest lucru. Dar Serbia face și multe exerciții cu NATO. M-am întâlnit cu prim-ministrul serb recent și a subliniat că o să continue aceste exerciții și cooperarea cu NATO. Am semnat un parteneriat, un acord de parteneriat cu Serbia. Deci cred că trebuie să acceptăm că nu toate țările vor să adere sau nu imediat la NATO, dar ar trebui să salutăm cooperarea cu ele și dezvoltăm cooperarea cu Serbia. Apoi, pentru domnul Borgheziu, care m-a întrebat despre Turcia. Despre Turcia spune doar că este aliatul cel mai afectat de criza din Siria și Irak. A primit sute de mii de refugiați e parte a alianței sau a coaliției care luptă împotriva ISIL și contribuie și la instruirea soldaților pentru a lupta împotriva ISIL. Deci Turcia joacă un rol important în lupta împotriva ISIL și a extremismului din Irak și Siria. Domnul McAllister despre Balcanii Occidentali. Balcanii Occidentali sunt o regiune cu mari provocări și sunt unele probleme pe care nu ar trebui să le subestimăm. De exemplu, capacitatea Bosnii-Herzegovina de a avansa pe drumul aderării la NATO. Am văzut foarte puține reforme, în special în ce privește chestiunea proprietăților de apărare. E o chestiune cheie pentru a vedea dacă se califică pentru calitatea de membru NATO. Nu s-au uh, văzut progresele pe care ni le-am fi dorit. Există provocările din fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, problemele de denumire legate de potențialul de aderare a fostei Republici Iugoslave a Macedoniei la NATO, și mai sunt multe provocări în regiune, dar cred că și experiența, după cum am spus deja, din Balcanii Occidentali este că atunci când NATO și Uniunea Europeană lucrează împreună, pot să realizeze multe. Deci trebuie să continuăm să lucrăm împreună, mai ales în Balcanii Occidentali. Acestea sunt țări <clears throat> pe drumul cooperării euroatlantice și salut acest lucru. Trebuie să continuăm să lucrăm cu ele, să le sprijinim și să le ajutăm. M-a întrebat cineva despre Bosnia și cred că am răspuns deja. O întrebare despre Iran. Sprijin foarte mult eforturile de a se încerca să se ajungă la un acord în legătură cu <clears throat> programul nuclear iranian. Și, desigur, Iranul ar trebui de asemenea să accepte și să adere la tratatul de neproliferare, care e un tratat cheie pentru a evita proliferarea armelor nucleare. Da? Și am răspuns la întrebările de până acum. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Mai văd aici un prieten care nu e membru, dar e interesat în probleme de NATO. Câțiva n-au putut să ia cuvântul, dar o să ia cuvântul data viitoare. Cu sesiunea comună cu sede, a trebuit să procedăm așa. Vă mulțumesc foarte mult, domnule secretar general, pentru că ați răspuns la aceste întrebări și sper că vom putea continua dezbaterea. E nevoie de acest lucru și am putea eventual să o facem după, după summitul uh, cu SUA. Rezultatul legat de cooperarea practică și ne vedem probabil după vacanța de vară ca să discutăm aceste lucruri și sperăm ca situația să nu fie și mai uh, gravă decât în prezent. Mulțumesc! Herzlichen Dank. Es der Kollege Plenkovic Domnul Plenković va prelua președinția, va trebui să vă părăsesc imediat. Pentru că cu siguranță sunteți interesați, dați-mi voie să vă informez că tocmai am aflat că autoritățile olandeze vor anunța uh, în după amiaza aceasta că vor încerca vor anunța în după amiaza aceasta că împreună cu uh, forța de acțiune MH7 vor începe o investigație. Uh, vor invita o serie de martori ucrainieni pentru a uh, martori ucrainieni ai prăbușirii avionului Malaysia Airlines. În contextul anchetei vor studia o serie de uh, Um, filmulețe care atestă faptul că arme grele au fost folosite în uh, Ucraina de Est. De asemenea, pe baza acestor martori, martori uh, pe baza acestor filmulețe și uh, pe baza altor mărturii, vor încerca să stabilească în ce măsură activitățile militare din estul Ucrainei au dus la prăbușirea acestui avion. Se vor uh, ancheta, de asemenea, analiza, de asemenea, înregistrările audio ale unor convorbiri uh, telefonice care au fost purtate în acea perioadă de uh, separatiști. Asta vreau să vă anunț. Și acum cedez președinția. Tomorrow. Yes, but we need to reduce. I'll find a way tomorrow morning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 Dear colleagues, I suggest we continue our... Dragi colegi, propun să reluăm reuniunea. Iată, deci continuăm reuniunea comună cu subcomisia sede și țin să-i ureze bun venit domnului Gilles Kershov, coordonator UE pentru lupta antiteroristă și, după cum știți, Eh, s-a discutat deja astăzi după amiază raportul domnului Peium privind provocările de securitate în regiunea MENA, unde eh, am discutat despre perspectivele din această regiune, apoi am avut și acest schimb de opinii cu domnul Stoltenberg, iar ulterior, ultimul punct pe agenda de astăzi va fi eh, folosirea registrului privind datele pasagerilor din UE cu domnul raportor Danjean. După cum știți, domnule Kershov, și Comisia uh, Libe se uh, ocupă de uh, aceste chestiuni. Deci va, vom avea și un uh, aviz din proprie inițiativă din, uh, cu raportoare doamna Dati. Deci, în primul rând, uh, scopul este contracararea propagandei uh, teroriste pe internet, pe canalele de chat uh, și așa mai departe și uh, deci uh, se încearcă stoparea acestui proces de recrutare, radicalizare a unor tineri, inclusiv în uh, medii cum ar fi uh, închisoarea. E, și de asemenea se vom ocupa și de măsurile care pot ajuta la deradicalizarea acestor persoane. Deci, în urma deciziilor Consiliului European din luna februarie pe această temă, pentru împiedicarea acestei propagande și pentru promovarea unui climat de toleranță și de nediscriminare și pe o politică educativă inclusivă. La ultimul Consiliu din 12 martie, Consiliul Jai, ministrii au discutat implementarea măsurilor, și ministrii au oferit linii directoare asupra zonelor unde se speră un progres în următoarele luni, cum ar fi combaterea radicalizării, mai ales prin o mai bună controlare a internetului și a capacităților de a uh, pune informațiile în comun. Deci aceste, această cooperare operațională uh, uh, instaurează și un dialog privind măsurile antiteroriste cu partenerii noștri din vecinătate. După cum a fost, de, în acest sens, a avut loc întâlnirea ministrilor de interne recent în Algeria de asemenea și un schimb de opinii între uh, autoritățile algeriene și tunisiene asupra unei liste de cel puțin 55 de nume de jihadiști care au fost deja uh, identificați. Domnule de Kershov, uh, chiar mâine veți călători uh, către Tunisia împreună cu doamna Mogherini, vicepreședinta Comisiei și înaltă reprezentantă și cu domnul președinte al Consiliului, domnul Tusk. Veți discuta, deci, cum poate UE să-și îmbunătățească asistența oferită Tunisiei. Deci uh, v-aș fi recunoscător dacă pentru început ne-ați putea informa asupra ultimelor evoluții uh, și asupra măsurilor de combatere a terorismului și în privința dialogului deja uh, existent cu Liga Arabă sau la niveluri bilaterale cu alte state. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru această invitație. Voi încerca să fiu concis nu o să pot dezvolta toate aceste puncte pe care le-ați abordat și vă voi concentra doar pe două uh, elemente. Uh, răspunsul uh, nostru la aceste probleme, plan intern și extern. Știți că, bineînțeles, uh, de- deciziile ultimului Consiliu la care v-ați referit uh, au fost uh, foarte consistente, deci vor exista diferite linii de acțiune. Deci, după cum spuneați, deocamdată uh, este o situație care, da, a, a început deja de mai mult timp, dar uh, iată, din păcate, situația s-a agravat. Am văzut și aceste evenimente tragice recent la Paris. Deci nu pot decât, uh, mă refer foarte pe scurt la anumite linii de acțiune pe care miniștrii le-au adoptat deja. În primul rând, bineînțeles, acțiunea ce privește internetul nici nu e nevoie să mai explic de ce, este foarte important. Dar principala decizie adoptată de ministri a fost uh, înființarea uh, unei baze de experți în semnul inter, uh, Europolului pe aceste probleme. Pentru că, de exemplu, uh, Regatul Unit, în cadrul uh, a Scotland Yard, au creat deja o astfel de unitate de experți care sunt specialiști deci, în uh, depistarea acestor conținuturi ilegale prezente pe internet. Deci, uh, mă gândesc și la uh, acțiunea marilor companii de internet, cum ar fi Google. Deci, ce poate face, de exemplu, Google, peste 90% din cazuri, dacă detectează aceste conținuturi ilegale, le îndepărtează, le scoate de pe internet. Deci, dacă noi, autoritățile, putem putem să detectăm mai bine, aceste concepturi vor putea fi îndepărtate. Deci, uh, scopul este să avem o astfel de unitate specializată în fiecare stat membru și o unitate de coordonare la nivel UE. Deci atunci am fi mai eficienți. Uh, un alt aspect uh, mai pozitiv, cum anume putem folosi noi internetul pentru a contracara uh, propaganda unor organizații ca Al-Qaeda, Daesh. Uh, cred că și aici s-au făcut uh, Uh, progrese remarcabile, pentru că Comisia a hotărât să pună pe picioare uh, o echipă de uh, excelenți experți în comunicare care vor oferi asistență statelor membre pentru acțiuni de comunicare strategică. Cred că guvernele și nu doar ele, ci și societatea civilă în general ar trebui să fie mai implicate în, în această dezbatere pentru a contracara propaganda. Eh, am auzit eh, și despre eh, situația aceasta în care există această propagandă rusească. Suntem într-un, într-un context în care învățăm în fiecare zi și se vede că, da, trebuie să fim mai proactivi, de exemplu, pentru că, uh, iată, poate că comisia de asemenea ar putea uh, forma și o unitate care să ofere asistență în acest domeniu altor parteneri, uh, cum ar fi Libanul, Tunisia, etc. Eh, nu vă mai referi foarte mult nici la problema controlului la frontiere, dar eh, și aici ideea principală este să eh, fim mai eficienți în detectarea acestor combatanți străini care vor să se alăture grupurilor teroriste. Deci, bineînțeles, aici este vorba despre acțiunea Frontex conjugată cu Europol. Apoi, la nivel intern, trebuie, trebuie văzut cum putem folosi mai bine bazele de date, cum putem face ca Europolul să fie cu adevărat uh, un uh, punct de referință pentru accesul la informație și diseminare. Apoi, Apoi uh, discuțiile, au fost foarte, discuțiile foarte interesante în cadrul Consiliului JAI. S-a discutat mai ales despre necesitatea de a defini o, o politică penală în ce privește uh, suspecții de astfel de uh, delicte. Deci ar trebui poate să putem defini și programe de uh, reabilitare a anumitor persoane implicate. Deci cred că uh, acest mesaj l-am transmis uh, de mai multe ori. Deci că eu cred că ar fi o greșeală dacă i-am trimite pe, pe cei mai mulți dintre cei foști radicalizați care se întorc, se trimitem în închisoare. Știm că închisoarea este un mediu mm, aparte în care pot, unele probleme se pot agrava, de fapt. Eh, dar și în plus, cine știe exact ce a făcut fiecare, e foarte greu de știut în anumite cazuri, eh, nu putem ști ce s-a întâmplat pe teren, în Siria și așa mai departe, pentru că eh, evident este o provocare pentru toată lumea, cum putem avea o rapoarte de informare foarte mă gândim mai simplu la aceste persoane, o mii, în jur de 1500 de persoane care se presupune că ar lupta din Europa în Siria, deci uh, Uh, apoi, și uh, răspunsul așa numit uh, la nivel soft. Știm că comisia lucrează din greu, sunt multe idei care sunt evaluate pentru lupta împotriva discriminării și antisemitismului și de asemenea discriminarea împotriva musulmanilor. Deci aici am evocat pe scurt aspectul intern, însă să ne referim acum și la partea externă. Uh, deci dacă ne uh, uităm la concluziile adoptate de Consiliul de um, Relații Externe în luna februarie, uh, cred că s-a creionat acolo un program foarte, foarte solid și în primul rând deci s-a luat această decizie de a fi mult mai activi uh, decât înainte, mai ales în această zonă a Mediteran- Mediteranei, a vecinătății sudice. Deci nu pot decât să sper că vom reuși mobilizarea resurselor care sunt necesare, uh, pentru că, da, trebuie deci să uh, punem bazele unui dialog uh, sporit pe, cu toți partenerii noștri pe tema acestor mijloace de luptă împotriva terorismului. Mă refer aici de la Arabia Saudită până la Egipt și Turcia. Și, bineînțeles, și organizațiile regionale, Liga Arab și așa mai departe. vedem acum, uh, bineînțeles că toate aceste țări se confruntă cu această problemă a, a combatanțelor străini. Deci trebuie să uh, întărim dialogul, să de, dezvoltăm capacitățile instituționale ale partenerilor și aici decizie de care probabil ați auzit a fost să uh, detașăm niște atașați de securitate, niște specialiști în cel puțin uh, opt țări din această regiune, pentru că partenerii noștri au nevoie de un astfel de interlocutor pentru a, a uh, avea, deci, canale eficiente pentru un dialog uh, pe, uh, pe tema securității. Și deci, este foarte bine ca delegațiile UE deci, să a, aibă în componența lor un astfel, de, a, un astfel de atașat pe probleme de securitate. Sperăm că vor fi numiți cât de curând. Bineînțeles, discut, discutăm cu partenerii noștri și uh, pe teme cum ar fi securitatea aeriană, uh, punerea în comun a informațiilor și mai ales este vorba despre implementarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate. Deci, poate că aș putea menționa câteva uh, exemple unor proiecte comune care sunt pe care să fie lansate. Ne dorim, spre exemplu, să ne, avem un proiect uh, care valorează 10 milioane cu Iordanie pentru a preveni și a combate radicalizarea. Uh, deci dorim să uh, îi ajutăm pe partea noastră la conceperea unei abordări strategice, un lucru care încă lipsește acolo. Deci dorim să îmbunătățim cooperarea între diferiții actori instituționali. Încercăm să ajutăm și Libanul, voi reveni la această temă și, bineînțeles, vom lucra îndeaproape cu Tunisia. Al, al, al treilea aspect este că este nevoie să uh, întărim prezența, prezența agențiilor de aplicare a ordinii în această zonă europeană, înțeles Frontex, dar și Europolul trebuie să fie mai prezent. Pentru că are o, deja o, o mică prezență la nivel extern, dar nu suficient. Și vorbesc aici nu doar despre prezența directă a agențiilor, dar și uh, a mecanismelor de cooperare. Pentru că în ultima vreme, de exemplu, știți, după atentatele um, de 19 septembrie, am îmbunătățit cadrul nostru legal de cooperare cu Statele Unite, cum ar fi pe tema extradării, etc. Deci, eu cred că am putea explora și să aceste chestiuni cu partenerii din Sud și să găsim uh, modalități de a îmbunătăți cadrul de colaborare instituțională. Avem de asemenea și uh, posibilitatea de a acționa prin agenția uh, CEPOL, deci instruirea forțelor de ordine și de aplicare a legii. Deci poate că uh, ar putea institui aici un uh, program destinat funcționarilor la această jumătate a carierei sau a uh, experților de vârf, în așa fel încât s-ar putea organiza uh, sesiuni, sesiuni de formare. Deci cred că și un astfel de program i-ar putea ajuta pe partenerii noștri. Așa cum uh, spuneam și în cazul acțiunilor pe intern, există și uh, o latură a unor acțiuni soft. Deci uh, dorim prin toate aceste elemente să um, favorizăm dialogul și, bineînțeles, să stimulăm o colaborare mai strânsă între lumea arabă și Uniunea Europeană. Deci, cum spuneam, există această latură la nivel de comunicare de ani, de zile am insistat pe ideea că ar trebui să putem comunica direct și în limba arabă mai des și mai bine. Deci, deci avem nevoie de specialiști în comunicare strategică în acest sens. Și poate câteva cuvinte înainte de a încheia în ce privește Tunisia și Libanul. Am fost în Tunisia o săptămână înainte, înainte să intervină atacul terorist, am discutat cu autoritățile asupra modalităților în care am putea ajuta și aș vrea să menționez câteva idei pe care vom vedea mâine dacă guvernul tunisian le confirmă. În primul rând se pune problema restructurării serviciilor de securitate. Uh, în anumite motive, după uh, primăvara arabă, uh, o parte din aceste servicii au fost destructurate. Era vorba, de fapt, despre instrumentele fostului dictator. Deci s-a început uh, un proces de reformă pentru a avea servicii de securitate bazate pe statul de drept, dar asta s-a desfășurat în paralel cu procesul de elaborare a noii Constituții tunisiene, una dintre cele mai avansate din lumea arabă. Deci se pune problema și uh, adoptarea unei noi legislații, de definirea structurii noilor servicii de securitate. Și eu cred că mesajul pe care voi încerca să-l transmit uh, tunisienilor este cu cât mai repede vor avansa în, în acest proces, cu atât vom fi mai capabili să uh, avem o cooperare uh, eficientă cu ei. Un alt aspect ține de uh, aplicarea legii și de colectarea datelor, unde deocamdată, bineînțeles, uh, este loc de mult mai bine în Tunisia. da, ni s-a cerut aici uh, ajutor pe partea aceasta de uh, uh, aspecte judiciare și antiteroriste. Vom vedea în ce măsură putem oferi instruire procurorilor, spre exemplu. Deci avem și această latură a prevenirii. Deci se pune din nou problema contracărării, recrutării și propagandei iar în ce privește această problemă combatanților străini, Tunisia a avut mult de suferit, dată fiind că este vecină cu Libia, unde se desfășoară un uh, trafic susținut, uh, organizații criminale sunt foarte prezente. Deci uneori este foarte greu de știut cine anume ce face, pe cine manipulează. Deci frontiera aceasta între Tunisia și uh, Libia este o zonă foarte complicată Uh, sunt milioane de oameni care se deplasează în toate direcțiile acolo. Deci este un focar de posibilă radicalizare pentru noi combatanți. Și pe de altă parte la frontiera um, cu Algeria. Se pare că ar exista câte, câteva sute de uh, luptători destul de bine antrenați care și-au declarat uh, afilierea la uh, organizația Daesh. Uh, deci, evident, și pe aceste probleme tunisienii ar avea nevoie de ajutorul nostru, mai ales pentru a avea mijloace mai bune de a identifica acești luptători străini. Și probabil că deocamdată în jur de 3.000 de cetățeni tunisieni ar fi plecat, se pare, să lupte în Siria sau în Irak. Unii dintre acești oameni s-ar putea să se fi întors acasă, unii dintre ei au fost depistați, avem niște informații, și, bineînțeles, suntem cu toții conștienți în ce măsură o astfel de situație poate uh, ameni, uh, reprezenta o amenințare. De gând, gândim dacă la o cifră de 500 de luptători reîntorși, trebuie văzut deci cum pot fi recuperați, dacă pot fi deradicalizați. Deci astea au fost câteva exemple legate de Tunisia. Uh, o situație similară avem în ce privește colaborarea cu Libanul țară care și ea, din păcate, se confruntă cu probleme și are nevoie de mult sprijin uh, în ce privește justiția penală, prevenirea terorismului, uh, controlul frontierelor, dar și, bineînțeles, suntem cât se poate de dispuși să îi ajutăm. Ceea ce, um, de altfel, SAE a început deja. Dar, cum spuneam mai devreme, nu vom putea face toate aceste lucruri până luna iunie, trebuie să facem o listă de priorități, să ne concentrăm întâi pe cooperarea cu uh, Tunisia, apoi avem și uh, dialogul cu, cu Turcia. Deci este vorba de un proces general de uh, sporire a dialogului cu toți partenerii din vecinătatea sudică. Până la urmă am vorbit mai mult decât credeam. Mulțumesc! Mulțumim, domnule de Kershov. Dăm acum cuvântul doamnei Futiga, președinta subcomisiei SEDE. Thank you, Chair. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președintele. Domnule Kerkhoff, uh, mă bucur tare mult să vă văd. Ne amintim în continuare prezentarea pe care ați uh, făcut-o la SEDE anul trecut și uh, iată, mă bucur că avem o, un dialog continuu pe temele acestea. Dați-mi voie să vă adresez două întrebări. În primul și în primul rând, Yemenul. Ne puteți uh, prezenta pe scurt motivele evoluțiilor cu care ne confruntăm în momentul de față și ne puteți uh, spune ceva despre scenariile posibile pe viitor? În al doilea rând, Libia. E clar că nu doar eforturile ONU, ci uh, iau amploare, ci și uh, acțiunile islamiștilor iau amploare. Dați-mi voie să vă întreb ce credeți dumneavoastră că ar trebui să facem noi sau ce ar trebui să facă comunitatea internațională în momentul de față pentru a scădea influența ISIS în zonă. Mulțumim, doamnă Fotica. Domne, urmează acum domnul Stefan Oyer, director pentru relațiile multilaterale de la SAE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să repet cele spuse de invitatul dumneavoastră, practic. În momentul de față pun, încercăm să punem în aplicare concluziile de pe 9 februarie, încercăm să ne concentrăm asupra priorităților. Bineînțeles, nu e ușor, vă dați seama că mm, lucrurile nu depind doar de noi, ci și de reacția partenerilor și de disponibilitatea lor de a colabora cu noi. Activitatea noastră se, con- se concentrează asupra a trei piloni, un fel de ABC al activităților noastre uh, externe. În primul și în primul rând încercăm să amplificăm acțiunile statelor membre prin coordonarea asigurată de către noi avem doar 5% dintre competențele în domeniul acesta, după cum spunea invitatul dumneavoastră, iată, nu avem prea multe competențe în ceea ce privește uh, combaterea ter- terorismului, dar putem ajuta la amplificarea efectelor acțiunilor statelor membre. Și tocmai de aceea încercăm să ne concentrăm asupra dialogului cu uh, statele din vecinătate. În al doilea rând, încercăm să sprijinim, să întărim uh, capacitățile statelor membre. Încercăm să punem accentul pe drepturile omului, de asemenea în colaborările noastre cu statele terțe. Și în al treilea rând, încercăm să uh, coordonăm eforturile statelor membre, încercăm să creăm uh, sinergii între ceea ce facem noi la nivel european și ceea ce fac statele membre. Iată, acum avem uh, concluziile acestea ambițioase de pe 9 februarie și acestea reprezintă un fel de foaie de parcurs pentru viitoarele noastre acțiuni. Acțiuni care au fost uh, își au practic originea până la urmă în atacurile de la Paris și de la Copenhaga. În plus, anul trecut, în octombrie, am uh, stabilit o strategie de combatere a luptătorilor străini din Irak și în Siria și uh, concluziile de atunci sunt în continuare valabile și uh, se doresc a fi puse în aplicare. Deci, domnule președinte, bineînțeles, ne dorim să col colaborăm în continuare cu domnul de, uh, de Kerhofe și cu uh, Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a, consiliilor, a concluziilor de la 9 februarie și, bineînțeles, ne așteptăm să fim sprijiniți în demersurile noastre de către Parlamentul European. Mulțumesc. Colegii care vor avea cuvântul sunt rugați să respecte timpul alocat lor, care este de un minut. Avem uh, puțin timp la dispoziție și trebuie să-i dăm domnului Kerhoff uh, posibilitatea de a răspunde. Domnul Chelam, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule de Kerhoff, pentru tot ce ați făcut. Tot ce ați făcut. Ne bazăm pe experiența dumneavoastră. Este vorba despre prevenire, despre contracararea atacurilor teroriste, dar dați-mi voie să vă întreb ce se întâmplă cu evaluarea, cu verificarea uh, fluxurilor de armament și, uh, fin, și uh, fluxurilor financiare care au drept destinație diferitele grupuscule teroriste dați voi voie să vă întreb în ce măsură aceste controle și aceste evaluări sunt eficiente în momentul de față. Mulțumesc. Mulțumesc. Urmează domnul Can. Mulțumesc încă o dată pentru toate eforturile pe care le faceți. Într-adevăr, trebuie să facem tot ce ne stăm în putință pentru a ne asigura că aceste atrocități uh, sunt combătute. Dar din experiența mea îmi dau seama că dacă e să avem succes pe termen lung, atunci e clar că trebuie să avem, să depunem eforturi în direcția prevenirii, trebuie să controlăm fluxurile uh, Uh, financiare și uh, de armament, dar în același timp trebuie să ne adresăm, să ne ocupăm de rădăcinile problemei. Pentru că dacă nu uh, ne, ne concentrăm pe originile acestor activități teroriste, orice am face în amonte, practic, e o soluție pe termen scurt, o soluție temporară. Prin urmare, vreau să vă întreb în ce măsură există un echilibru între uh, combaterea rădăcinilor și uh, activitățile uh, de prevenție. Mulțumesc. Urmează domnul Tenac. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l salut pe invitatul nostru în numele grupului ECR. Într-adevăr, combaterea activităților teroriste e o un exemplu cât se poate de clar al importanței uh, cooperării mm, și uh, coordonării activităților uh, statelor membre europene, respectiv internaționale. Ne dăm seama că mulți dintre jihadiștii pe care îi vedem peste tot sunt practic formați în statele noastre membre. Și tocmai de aceea vreau să vă întreb dacă aveți propuneri uh, pentru statele membre în ceea ce, propuneri pentru statele membre în ceea ce privește demararea unor pro, programe de identificare rapidă a uh, persoanelor vulnerabile la mesajele islamiste. Aveți uh, exemple de bune practici? Ne puteți spune ce trebuie să facem pentru a ne asigura că luptătorii aceștia străini nu vor mai apăra? Uh, de asemenea, vreau să vă întreb dacă sunteți încântat de cooperarea dintre cele 28 de state membre până în momentul de față. Vreau să vă întreb de asemenea dacă uh, responsabilitățile și uh, instrumentele penale existente la nivelul statelor membre sunt suficiente în momentul de față pentru Um, prevenirea plecării uh, tinerilor și, de asemenea, pentru reîncadrarea lor după întoarcerea lor. De asemenea, vreau să vă întreb dacă numărul luptătorilor străini a crescut sau nu. În ultimul rând, vreau să vă întreb dacă sunteți mulțumiți de finanțarea acordată de Arabia Saudită sau Qatarul. Vorbitorul este întrerupt în momentul de față. Uh, microfonul lui a fost tăiat. Mulțumim, domnule Tenec. Urmează doamna de Sarnes. Mulțumesc. Știm cu toții, misiunea este enormă, uh, amenințările sunt extraordinare. Spuneați că controlul uh, la frontierele externe trebuie să fie mai eficient. Știți prea bine, ca și noi, că dacă nu uh, multiplicăm de 10 ori bugetul Frontex, așa ceva nu se va întâmpla niciodată. Deci haideți să nu mai vorbim, să nu mai spunem vorbe goale. Avem nevoie de uh, uh, o, un Frontex puternic, dar pentru asta avem nevoie de finanțare din partea statelor membre. În uh, al doilea rând, uh, un uh, registru european al uh, datelor uh, pasagerilor este absolut necesar. Avem nevoie de acest uh, cadru pentru schimburile Uh, sistematice de date la nivel european. Acest sistem este absolut esențial și el uh, trebuie să apară, să fie controlat, bineînțeles, trebuie să fie creat astfel încât uh, protejarea datelor cu caracter personal să fie garantată. Care este părerea dumneavoastră? Doamna Lochbiller. Mulțumesc. Domnule de Kerkhoff. Salutăm inițiativele dumneavoastră și cele pe care le-ați uh, demarat împreună cu Liga Arabă. Ei bine, dacă tot vorbim despre Liga Arabă, trebuie să recunoaștem că multe dintre statele membre sunt uh, departe de a fi democrații. Tocmai de aceea vreau să vă întreb în ce măsură uh, aveți instrumente necesare la dispoziție pentru a vă asigura că asistența oferită de către statele membre ale Uniunii Europene, statelor din Liga Arabă, nu contribuie la exacerbarea absolutismului. Bineînțeles, Tunisia face, face nota aparte aici. Uh, Vreau să vă întreb de asemenea în ce măsură ne putem aștepta la crearea unei, unui concept sau unei definiții comune a terorismului cu astfel de state, precum cele din Liga Arabă. În al treilea rând, strategia de combatere a ISIS. Vorbeați despre etaloane. Vreau să vă întreb ce etaloane, la ce etaloane vă, vă referiți și care sunt uh, măsurile pe care le veți lua în cazul în care statele implicate nu vor atinge pragurile stabilite. Domnul Borghezio, mulțumesc, domnule președinte. În primul și în primul rând, granița Libia-Tunisia. Oare nu sunteți și dumneavoastră de părere că uh, pericolul cu care se confruntă un stat precum Tunisia este atât de mare încât uh, o, un ajutor din partea Uniunii Europene ar fi esențial. Și în acest context, o închidere a graniței cu Libia ar fi absolut esențială, ar fi un mare ajutor. Uh, în al doilea rând, uh, nu credeți că uh, coastele italiene sunt puternic afectate ca urmare a numărului mare de imigranți care ajung la noi? Oare nu credeți că este de-a dreptul scandaloasă atitudinea guvernului uh, italian în ceea ce privește imigrația, problemele legate de imigrație? Iată, există mii de oameni care ajung în Italia, care nu sunt identificați. Asta este un mare pericol, pentru că oamenii acestea nu rămân în uh, Italia, ci ajung în întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc! Doamna Gomez. Vreau să vă întreb uh, și pe dumneavoastră, domnule Kerhoff, cât și pe domnul de la SAE, uh, în ce măsură am putea găsi parteneri în statele arabe, parteneri care să ne ajute să monitorizăm comunicările pe internet. Uh, în același timp, vreau să vă întreb uh, în ce măsură statele membre sunt dispuse să împărtășească datele și informațiile pe care le dețin. În ce măsură statele membre sunt de acord cu o întărire a Frontex sau Europol. Vreau să vă întreb dacă există un buget pentru programele de deradicalizare. Pentru că dacă nu vorbim despre bani în acest context, atunci uh, vorbim doar despre programe care reprezintă o cochilie goală. Uh, în uh, al treilea rând, vreau să vă întreb ce se întâmplă cu cu Libia, cu statele care influențează practic evoluțiile conflictului din Libia. Mă refer la vecini. De asemenea, ce se întâmplă cu, uh, cu Nigeria, ce se întâmplă cu, um, cu Yemenul. Vedeți, toată lumea este toți vecinii se implică în uh, conflictele deja deschise, precum uh, cel din Libia sau uh, Yemen. Ce putem să facem pentru a opri această implicație? Domnul Bashir. Mulțumesc, domnule președinte. Am întrebări pe două subiecte legate de activitățile contrateroriste. First, taking into account that nearly a thousand people Aproape o mie de oameni au fost radicalizați din țara mea, Regatul Unit, și un număr și mai mare din alte state membre pentru a se alătura actions are being taken to increase sufletelor Daesh. Ce părere aveți despre importanța dialogului religios? Trebuie să înțelegem diferența dintre comunitatea musulmană și celelalte uh, comunități, mai ales uh, evrei și creștinii. Eu cred că puterea dialogului religios este extraordinară și deci este vital acest tip de dialog uh, pentru a contracara islamofobia, antisemitismul și alte curente de acest gen. Am văzut uh, că uh, au apărut probleme și, la, și în orașe europene din cauza acestor, acestor radicalizări. Cu privire la situația din Bosnia și Herțegovina, mi s-a spus că um, peste 70% din tineri sunt uh, fără un loc de muncă, ceea ce a rezultat în proteste la începutul anului trecut. Dată fiind uh, situația economică și socială precară, mă tem că se prea poate ca Bosnia și Herțegovina să devină un focar de extremism uh, radical. Trebuie ca această zonă să fie una fiabilă din punct de vedere economic și uh, să fie o zonă care să se poată autodeterminat din punct de vedere financiar. Ce părere aveți despre accelerarea procesului de aderare? Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule Bașir. Am înțeles mesajul din partea Bosniei. Următorul vorbitor. Terorismul, spune domnul Buchner, este în unele state și o luptă între suniți și șiiți. Este o luptă între Arabia Saudită și Iran pentru putere. Întrebarea este cum se schimbă raportul de forțe în momentul în care apare un compromis cu Iranul în această sfadă nucleară. Mulțumesc! Mulțumesc! Am epuizat lista vorbitorilor, așa că dau cuvântul domnului de Kerkhove pentru un rezumat. Mulțumesc foarte mult! Au apărut multe întrebări foarte bune. În ceea ce privește situația din Libia, mi-e greu să vă răspund pe loc, pentru că colegii de la SAE încearcă la ora actuală să formuleze un răspuns. Pentru mine însă un lucru e clar. Totul va depinde dacă vom avea un guvern de unitate națională sau nu. Dacă va fi un guvern, atunci vom avea un partener de discuție și vom putea să oferim asistență. Dacă, dacă nu, apar o serie de întrebări și aș vrea să vă ofer un răspuns telegrafic. În primul rând, trebuie să înțelegem care este amenințarea, dar uh, dat fiindcă nimeni nu este acolo la fața locului, ne vine foarte greu să facem o evaluare. Chiar dacă întrebăm pe partenerii noștri americani, prin satelit pot face interceptări, dar până la urmă ai nevoie de oameni la fața locului ca să facă o evaluare. Am văzut cum Daesh ia amploare. E ceva controlat din Siria și din Irak sau, uh, așa cum a fost în trecut, e vorba de un grup local care încearcă să capete amploare pentru a primi uh, sprijin, pentru a se bucura de o imagine mai bună și apoi pentru a recruta. Eu cred că uh, pentru Irak, Daesh reprezintă un stres, o, o bătaie de cap foarte mare, la fel și pentru Siria și acum se încearcă o compensare, pentru că aceste grupări întotdeauna trebuie să arate că sunt mari și tari și câștigă. Iar în ceea ce privește uh, evaluarea pericolului, unii cred că e și un joc politic. Unii uh, au ajuns să numească grupuri teroriste grupuri islamiste, de fapt. Și până la urmă, din acest motiv, iată că unii sunt încurajați să se radicalizeze. E important ca toate grupările acestea să fie uh, listate la ONU, pentru că nu toate sunt. De asemenea, e important să ne angajăm într-un dialog cu țările învecinate, Egipt, Tunisia, Sudan, Nigeria, Niger, mă scuzați, precum și uh, Emiratele Arabe Unite, Qatar și celelalte. Este un lucru pe care îl vom întreprinde oricum. Există acum și o coaliție dintre uh, Siria și Irak. Nu știu ce se întâmplă de parte militară, dar e vorba de o coaliție cu cinci subgrupări care lucrează foarte bine pe uh, interceptarea mesajelor, uh, luptători uh, străini, pentru că Libia e din ce în ce mai mult o țară de tranzit și un loc unde oamenii merg uh, la pregătire și apoi de parte financiară. Oricum trebuie să discutăm cu colegii noștri, cu membrii coaliției, ca să vedem exact ce se întâmplă. Limitarea este iarăși foarte importantă. În acest sens, am putea crea programe regionale cu Interpol pentru un schimb de informații. Avem și situația din Niger și trebuie să gestionăm mult mai bine frontierele acolo, mai ales în partea de nord. Dar cel mai important este să îmbunătățim fluxul informațional uh, din regiune. Pentru asta avem un birou în Niger uh, care trebuie însă consolidat. Pe acțiunile imediate, SEAE a început să lucreze cu uh, autoritățile locale, cu antreprenorii locali și, nu în ultimul rând, avem instrumentele JAI, uh, pe care le putem utiliza aici. S-a discutat despre migrație. Da, e o mare provocare cu privire la migrația ilegală dinspre Libia. Din ce îmi dau eu seama, mulți migranți subsaharieni așteaptă să uh, treacă frontiera între 500 de mii și un milion. Trebuie așadar să vedem ce putem face și pe acest front. În ceea ce privește armele ilegale, banii ilegali. De, pe arme ilegale avem o acțiune și am descoperit uh, cu stupoare că una din armele utilizate în atentatul de la Paris a fost achiziționată la Bruxelles pentru 300 de euro. Deci, vă dați seama că trebuie să avem un mai bun flux informațional, să dezactivăm armele militare și să existe o mai bună cooperare în Uniunea Europeană pe ansamblu. La fluxul de bani, Comisia a întreprins acțiuni uh, adiționale pentru a-și îmbunătăți uh, serviciul de inteligență. Eu știu că se lucrează acum pe uh, detectarea acestor fluxuri dinspre Siria și Iran. Iar în rest sunt de acord cu ce a spus domnul Khan că e un amestec aici. Avem probleme cu dezvoltarea, avem probleme cu crizele nesoluționate din uh, Palestina, Siria, Libia și multe probleme ilustrate de dumneavoastră, factorul cel mai important fiind acest proxy war cu lumea sunită, care e puțin în defensivă din cauza faptului că Iranul uh, a căpătat putere. Sigur că uh, acest, acordul nuclear va avea un impact extraordinar, pentru că Iranul va avea și mai mulți bani. Este o țară sofisticată oricum, uh, cu o viziune, e din ce în ce mai puternică în uh, zonă. De parte sunită, unii ar putea fi tentați, să zicem, să sprijine grupările extremiste pentru a lupta prin terți împotriva Iranului. Deci tentația e mare. Întrebarea pentru noi e următoarea. Cum putem să stabilim un echilibru mai bun între aceste două lumi, lumea sunită și lumea șiită? Domnul Tanăc mi-a adresat mai multe întrebări cu privire la detectarea timpurie. Nu suntem uh, aici uh, la concurență cu alții. Într-adevăr, programul britanic este impresionant. Programul de mm, ieșire pentru Germania, de exit, este de asemenea impresionant. E interesant însă să vedem ce se întâmplă pe mai departe. Ceea ce s-a întâmplat într-un an și jumătate e impresionant. Avem un hotline uh, și la nivel local și regional uh, se întâmplă lucruri interesante. Cred că sute, dacă nu mii de telefoane disperate au fost înregistrate, mame disperate care au cerut ajutor. Am discutat cu miniștrii de justiție și am spus că e foarte important ca în ceea ce privește returnările să avem o reabilitare mai bună, pentru că se face uh, activitate de detectare Uh, înainte ca aceștia să fie ajutați, dar când e vorba de returnare, nu se mai face mare lucru. Avem uh, un model în Danemarca, dar nu este suficient. Eu cred că trebuie să ne accelerăm eforturile, mai ales dată fiind radicalizarea. A fost întrebat dacă cooperarea între statele membre are un nivel satisfăcător. Răspunsul este da. Am vrea însă ca rolul Europol să fie centrul de distribuire a informațiilor. Concluziile principale ale raportului uh, cu privire la 11 septembrie au fost acela că trebuie să existe mai, mai bune, niște mai bune interconectări. Deci fluxul informațional să fie unul fără cusur. Pentru asta mai sunt multe de făcut. Am discutat uh, la Comisia pentru Securitate Internă de săptămâna trecută exact despre asta. Voi încerca din răsputeri să, le, să conving statele membre că de asta avem nevoie, de fiecare să le prezint și statistici pentru a le arăta concret cu cât uh, se contribuie din partea fiecărui stat membru la punctul focal uh, Europol. Și îmi voi continua eforturile. În ceea ce privește nevoia de legislație penală, această problemă este legată și de respectarea drepturilor omului și utilizarea actelor normative penale pentru a constata uh, infracțiuni, delicte. Avem o decizie cadru cu privire la terorism. Aceasta va fi amendată a doua oară. Se va anunța noua agendă pentru securitate. În acest context, e important să existe o singură definiție. o dată, pentru că nu vrem să existe nicio lacună judiciară. Și, bineînțeles, vrem ca viața agențiilor de implementare să fie uh, facilitată. Dar am vrea să inspirăm și pe alții. Pentru că rezoluția ONU 28, 2178 spune că toată lumea trebuie să se asigure că are în termeni penali instrumentele necesare de a îi uh, condamna pe uh, cei vinovați. În Uniunea Europeană legislația diferă pe aici pe acolo. De aceea este important să avem o legislație unică în toate cele 28 de state membre. Am putea să oferim o sursă importantă de inspirație terțelor state, iar în termeni diplomatici am progresat pentru că am reușit să avem un cadru în perfect acord cu respectarea drepturilor omului. Nu mai discutăm despre 3000. Ne apropiem de 5000 între timp. În ceea ce privește uh, finanțarea școlii din Qatar, dacă sunt mulțumiți sau nu, trebuie să discutăm cu partenerii de acolo, pentru că uh, islamul și radicalizarea uh, ia amploare în Africa, mai ales. Dar aceasta este o altă dezbatere. că trebuie să investim în uh, educație și mă bucură faptul că Comisia uh, e dispusă să facă asta. Lumo, Da, e nevoie de o mărire a bugetului. Ce încercăm să facem asta e să facem în așa fel ca statele membre când efectuează control la frontierele externe, criteriile utilizate să fie mai armonizate. E o activitate complicată pentru că trebuie să se obțină de la comunitatea serviciilor de informații suficiente elemente care să permită definirea unor criterii de risc comună care apoi în mod operativ să permită nu doar Frontex, ci tuturor statelor membre care au frontiere externe să efectueze aceleași controle cu privire la aceleași persoane. Se pare că Ministerul de interne preferă să fie Europol, dar și cu cooperarea activă a Frontex și să existe hotărârea locului în care vrem să există o abordare mai sistematică. Exemplu, frontierele dintre Bulgaria și Turcia care e tot mai mult un punct de trecere. Candidații la jihad știu că se controlează mai mult la aeroport, deci se duc pe alte căi cu autobuze, cu alte mijloace pentru a ajunge acolo. În legătură cu registrul numelui pasagerilor, da, mă bucur să văd că negocierile avansează, că raportorul uh, își perfecționează raportul. E nevoie de un sistem securizat european se utilizează sistemul SIN să se treacă sub controlul EDPS. Eu nu particip la negociere. Deocamdată ceea ce raportorul și președinția o să facă în numele statelor membre va fi să încerce să îmbunătățească proiectul care a făcut uh, obiectul unei prime lecturi la Consiliu. Se includă toate garanțiile necesare, în special care cel din hotărârea Curții de Justiție cu privire la păstrarea datelor, dar trebuie să menține eficacitatea, deci un sistem care să protejeze și eficace, pentru că dacă e excesiv de protector și ineficace, nu e o idee bună. Încălcări ale drepturilor omului, o discuție la care am fost invitat, pe care au avut-o miniștri de externe, terorismul e întotdeauna un bun pretext în statele nedemocratice să se încalce drepturile omului, să fie vânată opoziția, dar apoi ce să facem? Mesajul meu, și nu o să spun pe nume vreunui stat, nu rămânând uh, deoparte, în afară, asistând, o să avem un impact. E mai bine să ne implicăm, să ne angajăm, nu cu partea dură. E greu să ajungi o țară să vâneze și mai mult, ci să încercăm să avem o legătură cu țara respectivă și să o ajutăm să se gândească la abordarea practicată. E un lucru pe care îl putem face și în ce privește prevenirea radicalizării și definirea unei politici penale, putem ajuta o țară treptat să-și facă sistemul să evolueze. Sunt favorabil idei de a ne angaja mai mult cu țări în care rezultatele de până acum sunt uneori uh, sub semnul întrebării sau discutabile. O întrebare legată de imigrație, da? Domnul Borghezi, dorința mea este să văd o mai bună utilizare a instrumentelor în materie de imigrație elaborate în ultimii 10 ani și în materie de infracționalitate. Din motive istorice și instituționale, Frontex a fost înființat înainte, era comunitatea care ține de competența pilonului 1, se ocupe doar de fluxul de migrație, nu și de combaterea infracțiunilor, dar în niciun stat membru nu mai există dihotomie, e doar o consecință a istoriei Cred că ar trebui să invităm și să operăm modificarea care se impune, dacă e cazul, să vedem dacă Frontex se ocupe și de asta. Trafic de oameni, de ce nu chiar și terorismul, printre alte infracțiuni. Deci ar trebui să elaborăm unele programe în acest sens și să le încurajăm la această agenție. Pentru doamna Gomez, Despre vorbitorii de arabă, nu, nu știu răspunsul. Nu știu dacă e, se angajează mai mulți, dar la Europol există. Miniștrii au decis să consolideze acea platformă de control. În legătură cu bugetul, da, e un efort uriaș, nu doar în interiorul comisiei, la DigiDev, DigiNear și la FBI, să se pună mai mulți bani la dispoziție pentru prevenție. Servicii de, colegii de la Serviciul de Acțiune Externe și eu însumi lucrăm cu Michel Reveron și Alexandre să ne ocupăm de radicalizare în Africa, mai ales în Sahel și Cornul Africii și cu țările menționate astăzi, Liban, Iordania, 10 milioane, în Liban trebuie să facem mai mult în legătură cu închisoarea 1000, unde sunt jihadiști foarte periculoși în Tunisia, deci vor fi tot mai mulți bani disponibili, dar o problemă cu care să ne confruntăm în curând e lipsa de experți. Al doilea mare proiect, unul a fost în Cornul Africii, unde până la urmă nu găsim niciun stat membru gata să implementeze proiectul. Deci banii s-au pus deoparte, ideile au fost definite, Problema este să găsim state membre pentru că <clears throat> statele membre au nevoie de cei mai buni experți să-i țină acasă. Asta e o altă provocare. Și despre dialogul religios interconfesional, da? O să auzim mai multe când Comisia o să înainteze noua agendă de securitate. Vicepreședintele Timmermans depune eforturi deosebite la ea și săptămâna trecută a fost la Viena discutat cu Agenția Drepturilor Fundamentale și vicepreședintele Comisiei vrea să organizeze o mare conferință în octombrie cu privire la toleranță dar nu vreau eu să mă pronunț acum în legătură cu discuția. Știu că la comisie se depune eforturi pentru a găsi idei, pentru a se da dovadă de creativitate, pentru a îmbunătăți modul în care combatem. Fine, nu neapărat islamofobia și atitudine antisemită, anti-islam, anti-musulman. Bosnia, da, am început să edificăm încurajăm statul acesta din Balcanii Occidentali să se ocupe de prevenție. După cum am spus, am fost recent la Viena, unde ministrul de interne austriac a organizat o întâlnire ministerială cu toți omologii din Balcanii Occidentali. Există un apetit din partea lor să facă mai mult, să primească un mai mare sprijin. Radicalizarea S-a organizat un uh, workshop în Slovenia acum câteva săptămâni și o să facem eforturi suplimentare. Comisia a pus deoparte 3 milioane de euro pentru proiecte de prevenție în Balcanii Occidentali. Azi dimineață m-am întâlnit cu ambasadorul Serbiei și am <clears throat> remarcat o dorință reală a acestor țări de a face mai mult, nu doar în ce privește luptătorii străini, cred că sunt vreo 500 de la ei până acum și o problemă pentru ei. Cred că am ajuns la sfârșitul uh, exercițiului. Uh, I think except on Yemen. Poate cu excepția Yemenului. Cred că mai era o întrebare legată de Yemen. Puteți discuta cu doamna Gomes și în încheiere. Mulțumesc, domnule de Kerkov, foarte mult și tuturor colegilor pentru întrebările interesante. Vor fi și alte ocazii. Trecem rapid la ultimul punct de pe agenda de astăzi, utilizarea datelor numelui pasagerilor, uh, PNR, raportor aici domnul Donjon, care a elaborat un aviz. E vorba de examinarea avizului nostru pentru Comisia Libe, care este Comisia de Răsod la acest exercițiu. După cum știți, prima examinare acestei legislații secundare s-a făcut în 2012, care a existat o decizie de a se opri uh, procedura legată de această directivă, acum în vedere evoluția recentelor evenimente nefericite, mai ales atacul de la Paris, Charlie Hebdo, directiva PNR este din nou pe agenda noastră. S-au depus 225 de amendamente la această comisie, ceea ce arată diferențe de păreri considerabile în ce privește domeniul de aplicare și detaliile directivei, după domnul de Kerkhove. Cred că e cazul să-i dăm cuvântul domnului Danjean să își prezintă avizul. Mulțumesc, Mulțumesc domnule președinte. Pe scurt, pentru că se cunosc termenii dezbaterii și nu ne revină nouă sarcină să o luăm de la zero, să discutăm din nou totul. Ați spus Comisia Libe e comisia decidentă în acest sens. Eu m-am mulțumit din partea Comisiei de Afaceri Externe să redactez 30 de amendamente în esență de natură tehnică față de textul original. Aceste amendamente <clears throat> se referă în special la două aspecte. Mai întâi, includerea sistematică în capitolele aferente a agenților economici care nu sunt transportatori. Adesea considerăm PNR și datele acestea doar din perspectiva companiilor de aviație, dar sunt unii agenți economici, uh, agenți de voiaș sau de altă natură, care închiriază avioane și deci și zborurile charter, în special pe diverse destinații sensibile din anumite țări în materie teroristă, sunt moneda curentă. Deci e important să includem și pe acești actori în domeniul de aplicare al directivei PNR. Și apoi, evident, există amendamente referitoare la tot ce ține de <clears throat> anonimizarea datelor, mascarea datelor. Sunt două aspecte aici. Date anonimizate e o procedură irreversibilă și date care sunt doar mascate și, conform termenelor și procedurilor, pot fi demascate. De ce pledezi pentru a prelungi perioada în care datele sunt mascate, o procedură reversibilă? și să se amâne termenul începând cu care datele devin uh, definitiv anonimizate. Nu se revine în amănunte cu la toate amendamentele. Iată filozofia generală. În ce privește amendamentele depuse, numărul mare, evident sunt amendamente care reflectă sau se uh, categorisesc în funcție de liniile de fractură, am putea spune chiar obișnuite din Parlamentul nostru, cu diverse grupuri politice care își exprimă o formă de refuz și de respingere a directivei și a registrului PNR ca atare, ceea ce se reflectă în considerațiuni generale ca și în considerațiuni tehnice, mai ales în legătură cu tot ce ține de durata de păstrare a datelor care e o dezbatere importantă. Știți că în textul discutat, perioada de păstrare este de 30 de zile nemascate. 30 de zile, din punctul nostru de vedere, e mult prea puțin pentru a permite o exploatare eficace a acestor date. Noi am solicitat să fie șase luni, e o mare discuție între grupurile politice, deci multe amendamente se referă la acest aspect, apoi de asemenea întrebări sau chestiuni legate de tipul de date vizate și ei se găsesc clivajele obișnuite. Nu o să insist acum, fiecare grup e liber să <clears throat> reflecte poziția pe care o apără. Încă o dată, cred că amendamentele pe care noi am încercat să le propunem sunt amendamente riguroase față de obiectivul PNR, după cum a spus domnule Kerkov, trebuie să identifice un echilibru între securitate și libertate civilă. Parlamentul are rolul de apărător al libertăților civile, dar Parlamentul nu trebuie să se exonereze de o formă de expertiză de care n-a dat întotdeauna dovadă în materie de securitate. Uneori mă deranjează să văd că aspectele logice, legitime, preocupările pe care le avem în materie de libertate civilă, se fac în detrimentul și în disprețul unor considerațiuni la fel de respectabile în legătură cu securitatea. E adevărat că Parlamentul European, în general, <clears throat> nu este locul expertizei în materie de securitate, pentru că e o prerogativă foarte recentă aceasta de securitate internă, pe care încercăm să o dobândim și cred că totul Trebuie să acordăm o atenție deosebită acestor subiecte. Am încercat încă o dată să propun amendamente echilibrate. Nu toată lumea e de aceeași părere, dar eu mențin că dacă vrem un text în același timp just și eficace, trebuie să mergem spre acest tip de măsuri. Mulțumesc foarte mult, domnule Danja. Acum o să-i dau cuvântul raportorilor din umbră. Mai întâi, domnul Francisco Asi. Muito obrigado. <clears throat> Nós estamos evidentemente a tratar. Mulțumesc, domnule președinte. Este adevărat să discut aici despre o temă foarte sensibilă și de fiecare dată când uh, redeschidem discuția, ne confruntăm cu aceste greutăți pe care domnul raportor tocmai a, le-a evocat, și anume cum să găsim echilibrul uh, corect între uh, securitate și apărarea libertăților publice, și a libertăților fundamentale a cetățeanului într-o societate liberă și democratică. Și, bineînțeles, cei care își propun deci, să, să înfăptească un atentat terorist, bineînțeles, oricum uh, acționează tocmai împotriva bazei societății noastre democratice. Deci, chiar dacă am fost de acord cu, cu multe remarci care, care au fost exprimate. Trebuie să recunosc că avem și niște divergențe cu domnul uh, raportor. Se apare și această idee de a atribui obligația de a colecta aceste date PNR și agențiilor de voiaj, ceea ce face că Asta ar însemna că, practic, datele acestea ar trebui colectate la toate zborurile internaționale, indiferent că sunt zboruri uh, charter, avioane închiriate, dincolo de uh, legăturile comerciale clasice. Asta ar însemna, deci, că toate zborurile ar fi incluse în, uh, în program. Și asta și pentru că, deci, eventuala lărgire are de aplicare și la agențiile de voiaj, eu cred că ar conduce la niște dificultăți de natură tehnică, practică și nu chiar așa de simple. Alt punct de divergență între noi este și perioada de păstrare a datelor. S-a vorbit deocamdată de o perioadă de 30 de zile, uh, și apoi de o perioadă de șase luni în cealaltă propunere. Deci, în vreme ce, potrivit comisiei, dar ar fi bine dacă în 30 de zile s-ar reuși uh, prelucrarea integrală a datelor în 30, în 30 de zile, deci n-ar fi nevoie de cele șase luni. Și atunci, bineînțeles, toate astea au o legătură și cu respectarea dreptului la o viață privată, unul dintre drepturile fundamentale. Deci, iată, noi aici am fi mai degrabă când să sprijinim propunerea inițială în directivă și anume o perioadă de 30 de zile. Și deci nu suntem favorabili prelungirii acestei perioade. Șase luni ar fi prea mult. Iată, deci, pe scurt, punctele care ne uh, preocupă. Deci, ceea ce trebuie reușit este să oferim o garanție că datele ajung unde trebuie în timp util, dar totodată nu este nevoie să mergem prea departe deci nu trebuie să punem sub semnul întrebării unele principii fundamentale la baza societății noastre. Deci aceasta a fost poziția noastră pe care am uh, reafirmat-o de fiecare dată. Da, deocamdată nu am putut ajunge uh, la un consens, e destul de greu, dar e normal, e o chestiune care necesită dezbatere și uh, necesită uh, aplicarea bunului simț. Deci, cu atât mai mult noi, eh, în Parlamentul European, avem o responsabilitate eh, importantă aici pentru respectarea libertăților publice și individuale. Mulțumim, domnule Asis, spune domnul președinte. Dăm cuvântul acum colegii noastre din partea ALDE, doamna Șachea. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului raportor. Într-adevăr, e o temă destul de dificilă. Deci, grupul nostru ALDE ca abordare s-a concentrat pe eficiență, pentru că uh, sunt multe lecții de care ne putem inspira. În trecut uh, să ne amintim și uh, anumite eșecuri din cadrul măsurilor, uh, așa numitor război împotriva terorismului, dar și evenimentele recente, să ne gândim și la tragedia cu avionul German Wings. Deci, asta ne arată că, uh, practic, uh, riscurile, pericolul pot apărea și de unde nu ne așteptăm. Și asta înseamnă că uneori un exces de măsuri uh, securitare pot fi și contraproductive. Dar, bineînțeles, în ce privește area de acoperire a comisiei noastre, impactul asupra țărilor terțe, cooperare, deci uh, Propunerile noastre de amendamente reflectă, bineînțeles, poziția grupului ALDE asupra acestor elemente. Eh, cum spunea și domnul raportor, întrebarea noastră pentru noi este ce este cu adevărat necesar și proporțional. Iar ce privește această problemă a operatorilor economici care nu sunt transportatori aerieni, da, și nu ni se pare că este, este, este necesar. Deci, iată, da, este e necesar ca și aceste întreprinderi să respecte aceste reguli. Apoi am făcut uh, propuneri pentru o cooperare sporită între serviciile de securitate și uh, de informații, dar iarăși trebuie să avem mare grijă. La fel stau lucrurile și în ce privește eh, perioada de păstrare a datelor. În orice caz, eh, scopurile în care aceste date sunt păstrate trebuie să fie clar precizate. Deci trebuie să fim vigilenți și la uh, evaluarea, monitorizarelor efectelor viitoare, atât cele intenționate cât și altele nedorite, eventuale. Bineînțeles, după cum se întâmplă adesea în dezbaterea publică, uh, trebuie să uh, existe acel echilibru între libertate și garantarea securității. Dar să nu uităm că aceste două teme uh, sunt interconectate și mi-amintesc uh, că, cum, a, cum ne-a spus domnul secretar general, domnul Stoltenberg, este că uh, trebuie ca și societatea civilă să uh, se implice pentru a menține cadrul acesta democratic în care trăim. Apoi, în ce privește legătura, deci, cu rezoluția ONU, care dă o definiție clară asupra acestor uh, teme, deci noi propunem, deci, să ne inspirăm pentru de aici, în ce privește măsurile care trebuie utilizate înainte de colectarea datelor. Deci, acest aspect, uh, trebuie, măsurile trebuie să fie proporționate, proporționale. Uh, și, bineînțeles, trebuie deci să uh, ne asigurăm că uh, cetățenii vor fi protejați față de eventuale abuzuri în numele luptei împotriva terorismului. Deci, iarăși, deci, trebuie să ne asigurăm că va exista un temei juridic uh, uh, eficient în toate statele membre UE. Deci, iată abordarea grupului nostru ALDEN, să ne asigurăm că tot ce facem este justificat și proporțional, în așa fel încât să evităm uh, eventuale efecte nedorite. Deci, tocmai de aceea avem nevoie de definiții uh, clare pentru a obține acest uh, echilibru între securitate și libertate. Mulțumim, doamna Șache. Doamna Seba la recuvântul din partea părăzilor. Vill jag ta upp eh, det som är våra, de grönas Pe lângă cele spuse deja, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra faptului că verzii se împotrivesc întregului sistem. Considerăm că acest sistem este neproporțional și inutil și în plus mai este și foarte scump. Oare cele 500 de milioane de euro care vor trebui să fie investite în acest sistem vor aduce într-adevăr plus valoare? Sau oare, oare n-ar fi mai bine să investim acești bani într-un alt tip de sistem care, într-adevăr, ar uh, uh, combate genul acesta de infracțiuni și ar aduce în fața instanțelor uh, vinovații. Aceste date deja există în statele membre și autoritățile polițienești și juridice au deja acces la ele dacă s-a comis o infracțiune, e normal ca poliția și celelalte autorități să aibă acces la aceste date, ceea ce se întâmplă deja uh, și în ziua de astăzi. De asemenea, dacă există suspiciunea legată de uh, un eventual atentat, datele pot să fie accesate. Marea problemă este aceea că autoritățile dintre diferitele state membre nu colaborează uh, între ele. Dar un sistem de colaborare care să se bazeze pe o investiția 500 de milioane de euro și care, uh, prin structurile sale, nu ar duce neapărat la investiția, la îmbunătățirea situației, nu ni se pare o mare prostie. Am evaluat sistemele deja existente, am evaluat sistemul propus și am ajuns la concluzia că acest nou sistem nu va aduce niciun fel de plus valoare. În plus, suntem împotriva colectării uh, datelor tuturor celor care călătoresc. Așa ceva nu este justific, nu poate fi justificat. Încă ceva. Mai mult ca sigur, uh, amendamentele noastre nu se vor uh, bucura de majoritate, dar uh, am, uh, vom depune o serie de amendamente și, în cadrul, și la acest aviz uh, amendamente care merg mână în mână cu amendamentele pe care le-am depus la LIBE. La LIBE uh, se vorbește despre protecția datelor și această, acest raport trebuie să meargă mână în mână cu lucrurile, lucrările privind acest raport, pentru că altfel s-ar putea să nu ajungem niciunde. Doamna Gomes. Very much. Da, mulțumesc în mod clar. Sunt uh, foarte de acord că trebuie să avem întâi această reglementare privind uh, protecția datelor, ceea ce depinde de Consiliu și, da, în mod clar, uh, chestiunea este, ține de rezolvarea acestor întrebări menționate de colegul nostru, domnul Danjan, și anume trebuie să avem acest mecanism eficient pentru uh, uh, a putea demasca din nou datele, deci trebuie văzută legătura deci, cu perioada de păstrare. Deci această perioadă în care datele care au fost inițial mascate pot fi din nou accesate dacă este nevoie și când este nevoie. Și în cele de urmă, aș vrea să sprijin poziția colegului nostru Francisco și anume că trebuie neapărat să subliniem importanța protecției dreptului la viața privată. Dacă s-ar întâmpla ceva uh, rău în această privință, ar, ar fi extrem de grav. Deci, da, astăzi putem am întors din Nigeria și uh, ce vă pot spune este că am văzut foarte multe avioane private pe terenurile de uh, aterizare, deci vorbesc despre operatori privați și mă întreb câți dintre ei, de fapt, nu, ă, să zicem, nu se folosesc de vreo acoperire de afacere sau cine știe dacă nu cumva sunt prin spate și organizații teroriste sau criminale. Deci, noi știm ce experiență am avut deja cu ă, celebrele zboruri ă, organizate de CIA. Fără, deci, deci vorbim mai despre avioane care uneori zboară, cine știe, fără nicio înregistrare, nimeni nu pune nicio întrebare. Deci, vedeți, există niște lucruri inacceptabile. Trebuie ca totul să fie inclus în registru. Mulțumim, doamna Gomes. Domnule Danjan, vă dăm cuvântul pentru concluzie. Da, mulțumesc foarte pe scurt, ca de obicei, cum am spus, dezbaterea este cunoscută, pozițiile fiecare tabere sunt cunoscute și legitime, în definitiv, eu nu vreau să mă leg de nimeni, fiecare poziție este întemeiată pe anumite argumente, dar eu ce vreau să precizez este că datele PNR există deja. Deci, practic, nu urmează să cerem uh, operatorilor aerieni sau agenților de călătorie să uh, înființe, să creeze fișiere noi, să colecteze date noi. Nu, aceste date există deja. Deci, uh, despre ce ar fi vorba aici este despre un acces coordonat la aceste date PNR, pentru că asta ne lipsește astăzi sau când dispunem de un instrument este diferit de la un stat la altul, deci e o situație dezorganizată. Ceea ce, în opinia mea, face că, de fapt, acum eventuala utilizare rău intenționată a datelor PNR este un risc. Deci această reglementare, deci, uh, tocmai ar fi cea mai bună manieră de a oferi un cadru clar, legal și armonizat la nivel UE. De aceea, deci, pledez în favoarea acestei reglementări. Da, avem și niște divergențe în ce privește perioada de uh, păstrare a datelor. Dar, vedeți, în ce privește acest, uh, această perioadă de 30 de zile din propunerea inițială, pe care unii consideră suficientă. Uh, E bine, eu trebuie să vă spun că da, am pus niște întrebări comisia, dar să știți că n-am primit un răspuns uh, clar și uh, hotărât din partea comisiei. Și de ce? Într-un motiv simplu, pentru că comisia nu are competențele unui serviciu polițienesc de anchetă și niciun caz ale cele unui serviciu de informații. Deci, faptul că Comisia spune că 30 de zile sunt suficiente, să nu uităm că Comisia nu este oare calificarea necesară pentru a răspunde la întrebarea asta, ci mai degrabă specialiștii din fiecare stat membru. Și când puneți întrebarea acestor servicii specializate din statele membre, vă vor spune că în cazul unor anchete complicate, și gândiți-vă ce fel de anchetă este una împotriva terorismului, 30 de zile e o perioadă foarte scurtă. Procedurile sunt complexe și, bineînțeles, e normal să fie așa, există anumiți pași de urmat în orice anchetă judiciară. Deci de aceea eu susțin prelungirea acestei perioade de păstrare a datelor. Înțeleg uh, și obiecția um, față de um, extinderea obligației de colectare a datelor și la celelalte companii, dar repet, aceste date PNR sunt deja colectate de către agențiile de călătorie și uh, mă refer în mod intenționat la zborurile charter, pentru că nu mă refer la o anumită țară sau la o anumită companie. Dar să vedem pe ce e vorba. Când avem un focar din acesta de război ca în Siria, Irak, ei, în mod clar, uh, luptătorii străini tranzitează prin, către Siria prin zboruri charter care merg în Turcia. Deci sunt anumite companii care organizează practic 3-4 zboruri charter pe zi către, către Turcia și aici probabil că dacă nu uh, modificăm propunerea, deci o mare parte din aceste date ar scăpa în radarul pe care l-ar institui această reglementare. Deci, de aceea eu cred că trebuie să tragem concluziile necesare de aici, dar da, sunt de acord, este o temă de dezbatere perfect legitimă. Deci noi nu facem decât să aducem mica noastră contribuție la partea pe care suntem competenți și uh, Comisia Libe uh, va asuma greul muncii. Dar, în orice caz, uh, Probabil că anumite diferențe vor rămâne până, până la urmă în, o astfel de temă, dar mă refer aici mai întâi la atitudinea colegilor noștri din ALDE. Să știți că eu sunt un pic surprins că un grup politic care are opțiuni federaliste, e bine, până la urmă ajunge să, de fapt, să prefere cumva soluția cu 28 de sisteme diferite. Deci, de fapt, tocmai într-un domeniu ca acesta, securitatea, unde noi așteptăm o, o valoare adăugată din partea unei Europe comune, da, ne trebuie un sistem armonizat, nu-i așa? Mulțumim, Arnon, spune domnul președinte. Cred că vom putea încheia acum dezbaterea noastră, dar aș uh, vrea doar să vă informez că votul privind acest aviz va avea loc pe 5 mai 2015. Vă mulțumesc și reuniunea este închisă. Ne revedem mâine dimineață.